Bonjour, je vous remercie de prendre. Bună ziua, vă invit să luați loc. Și vă urez bun venit la această primă reuniune de după vacanța de vară. Sper că sunteți în formă maximă și înainte de a aborda ordinea de zi, permiteți-mi să vă atrag atenția asupra ceea ce se întâmplă cu ciclonul devastator care a lovit în această noapte țările din Caraibe, Antile și în special două insule europene, San Barthélemy și Saint Martin. San Barthélemy și Saint Martin sunt distruse, devastate. Uh, Saint-Martin 90, uh, proporție de 95% și în partea neerlandofonă și în cea francofonă. Ani întregi de investiții în aceste țări au fost pur și simplu spulberați. Aeroporturi, porturi, infrastructuri uh, de telecomunicații, infrastructuri turistice, totul a fost ras de pe fața pământului și, bineînțeles, există și pierderi umane tragice, bineînțeles, și de aceea sunt sigur că veți fi cu toții de acord să dăm dovadă de solidaritate și să ne exprimăm toate gândurile de bine și solidaritate față de acești cetățeni europeni, dar și în general față de toți oamenii din Caraibe care încă sunt sub amenințarea acestui uragan Irma, foarte devastator, ucigător, și, prin urmare, invit și pe doamna Corina Crețu, doamna comisar, precum și pe președintele Juncker și pe comisarul Mimița să prevadă utilizarea tuturor instrumentelor de solidaritate, activarea lor pentru a ajuta aceste țări. Știu că și colegul Lambert vrea să ia cuvântul pe această temă și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, în spiritul celor spuse de dumneavoastră și dat fiind că suntem în această reuniune și am aflat despre pagubele provocate de uraganul Irma, trebuie să spunem că e o tragedie și am o întrebare pentru secretariat. O întrebare foarte importantă, cred. Poate astăzi obținem informații sau o analiză a situației acestor insule, pentru că avem la dispoziție diverse instrumente. Trebuie să comunicăm faptul că e foarte important să ajutăm aceste insule. Nu toate țările au aceleași posibilități, știți cu toții, Așa că aș vrea să obținem astăzi informații despre acest lucru și poate într-una dintre reuniuni să discutăm despre pașii care ar putea fi făcuți înainte de a trece la subiectele noastre obișnuite. Mulțumesc lui Joseph. De asemenea, va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De, da, sunt reprezentantul acestei circumscripții aici, în Parlamentul European. Sunt foarte mișcat, sunt foarte emoționat de cuvintele adresate tuturor uh, celor care trăiesc uh, acolo și căror situație este foarte grea. Uh, au fost ceva avertismente, sunt și morți, insula San Martin e distrusă în proporție de peste 80%. Nu știu dacă vă puteți închipui uh, ce înseamnă vânturi de peste 300 de kilometri uh, la oră. În 89, uh, când a fost uraganul Hugo, un avion care se afla pe pistă la, pe vânturi de 240, 280 eh, de kilometri a fost, eh, deci avionul în momentul acela a fost deplasat 30 de metri de vânt. Vă închipuiți de ce forță au aceste vânturi. Vă mulțumesc uh, pentru solidaritatea exprimată. Sper că vom reuși să facem față acestui provocări, dar fiindcă cele două insule sunt foarte frumoase, dar acum sunt devastate și sperăm ca cei care locuiesc acolo să poată reveni la un trai decent cât mai curând. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom trece la examinarea ordinii de zi cu o mică modificare. Propun cu acordul raportorilor, doamna Geofrida și domnul Coțolino, să facem o inversare a subiectelor, a rapoartelor Geofrida și Coțolino, și cred că raportorii nu au obiecții. Așadar, punctul 8 va fi discutat înainte de punctul 7. Procesul verbal al reuniunilor din 19 din 29 iunie, 12 și 13 iulie, de asemenea, sunt disponibile online și propun ca, dacă nu aveți obiecții, să procedăm ca de obicei și să le considerăm adoptate. De asemenea, cred că putem să adoptăm calendarul reuniunilor Comisiei Regii pentru 2018, care a fost transmis deja, și știți că am pregătit 20 de reuniuni uh, ale comisiei, un exercițiu destul de greu și cred că am găsit formula optimă cu o reuniune pe lună, cu excepția lunii august, și nu avem de asemenea reuniuni joi după amiaza pentru a permite tuturor să profite la maximum de posibilitățile de a se întoarce în circumscripție. Acum o să Trecem la vot. Vom vota pentru punctul 5, uh, bugetul general al Uniunii Europene, anul financiar 2018. Aveți cartonașele de vot. Propun să începem votul, dacă aveți cartelele. Votăm compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul este adoptat. Trecem direct la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Pentru.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 se respinge. Trecem la amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 19. Cine este pentru? Nu, spune domnul președinte. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă propun să votăm electronic și aici. Să deschide votul. Închidem votul. categoric respins. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat. Putem să verificăm, dar cred că este adoptat. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă cu majoritate largă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Propun să votăm electronic. Amendamentul 34. Votul este deschis. Votul este închis. Nu este adoptat. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat. Verificăm pentru siguranță. Deschidem votul. Votul este închis. Este adoptat cu majoritate clară. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament adoptat. Și acum votul final electronic. Votul este închis. Raportul președintei noastre este adoptat cu majoritate de voturi și o felicit. Trecem acum la vot pe raportul colegului nostru Valcarcel Colegul nostru nu este de față, însă noi tot o să trecem la vot ca să nu pierdem timp. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 1, amendamentul 1, cine este pentru? Abțineri? Cine e împotrivă? Se adoptă. Paragraful 1, amendamentul 1 bis, cine este pentru? Împotrivă? Cine se abțineri? Amendament adoptat. AMC 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine se abține? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament adoptat. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? propun să verificăm. Se deschide votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? propun să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Amendament adoptat. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Propun să verificăm. Și aici, la amendamentul 59, votul este deschis. Votul este închis. Amendament adoptat. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Amendamentul 77. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul final, vot electronic. Votul este închis. Adoptat cu majoritate acest raport. Felicitări colegului nostru Balcarcel. Colega noastră, Giofrida, Giofrida este de față, o salutăm și vom examina raportul său, așa cum am uh, fost de acord, un raport privind competitivitatea în regiunile cu venituri reduse și cu creștere slabă. Este primul schimb de opinii în comisie pe tema acestui raport și în schimb, știți că nu e prima oară când comisia noastră se ocupă de această tematică. Trebuie văzut cum se poate îmbunătăți eficacitatea politicii de coeziune în anumite regiuni europene. O întrebare ce e chiar esențială pentru viitorul acestei politici de coeziune. Rog colegii care nu doresc să participe la această dezbatere să părăsească sala rapid, astfel încât colega noastră, Giufrida, să ne poată prezenta în condiții cât se poate de bune acest raport pe care l-a redactat, după care vom da cuvântul raportorilor din umbră. Vă rog. Grație. Mulțumesc și bună dimineața aș vrea să fac câteva comentarii pentru ca să începem schimbul nostru de opinii pe, discuții, pe o discuție pe care am mai avut-o înainte, pe larg, și pe care acum va trebui să o definim mai detaliat în legătură cu câteva aspecte specifice. Comisia a publicat un document pe regiunile cu întârziere de dezvoltare. E vorba de 47 de regiuni care fac parte din 8 state membre și care sunt împărțite în două categorii. Aceste primele este, sunt regiunile cu creștere scăzută, e vorba cu, de un PIB care se apropie de media europeană, dar care nu înregistrează nicio creștere și apoi regiunile, acesta este cazul regiunilor din Spania, Grecia, Italia sau Portugalia. Apoi uh, o subgrupă uh, se, care se numește regiuni cu venituri mici. E vorba de un PIB foarte mic, dar care a înregistrat totuși un trend de creștere destul de evident pozitiv. Ele sunt, de fapt, mai puțin dezvoltate decât regiunile cu creștere scăzută, pentru că uh, există situații foarte dificile, dar politica de coeziune a început să funcționeze și dă roade. Dacă vrem să dăm câteva exemple, trebuie să ne referim la regiuni din Bulgaria, Ungaria, Polonia și România. Iar raportul meu se referă la anumite factori chiar, clar, care sunt foarte importanți și care trebuie discutați mai, mai îndeaproape și pe care vom um, încerca să-i dezvoltăm în cadrul raportului. În primul rând, educația și formarea profesională și, pe de altă parte, chestiunea legată de ocupație, care este un argument care se repetă de multe ori atunci când discutăm despre subiecte spinoase ca acesta. Comisia consideră că um, problema sunt piețe de muncă care sunt prea rigide și uh, trebuie ameliorate contractele colective. Se încearcă promovarea uh, unei politici diferite față de cea a salariului minim, care poate să fie un obstacol. Uh, iar, uh, în general, altă problemă este, sunt contractele limitate sau contractele de proiect, așa numite. Deci, de fapt, uh, toate firmele nu sunt, n-au destule um, stimulente pentru a schimba aceste modele. Trebuie de aceea să vedem mai întâi relația între politica economică europeană și politica de coeziune. Și eu aș dori să subliniez trei puncte, pentru că um, mi se pare foarte important să le ținem minte în momentul în care purtăm discuția, pentru că mi se pare că sunt constructive pentru raportul ulterior. Comisia și-a bazat întregul raport pe faptul că datoria publică este un obstacol foarte mare în calea creșterii și este o frână de aceea și în calea politicii de coeziune. Raportul Comisiei așadar leagă foarte clar politica de coeziune de datoria publică și susține că datoria publică este cea care împiedică capacitatea fondurilor structurale de a da creștere și dezvoltare. Este adevărat această legătură, pentru că obligațiile care vin de la datoria publică pe care le-a impus Europa reduc investițiile publice și de aceea regiunile care sunt în întârziere și care depind în mare parte de resursele respective suferă din cauza lipsei de investiții în acele regiuni. Însă, în raportul Comisiei lipsește, după părerea mea, un element care ar putea să schimbe foarte clar uh, capacitatea autorităților locale de a permite investiții și anume deficitul public, pentru că frânarea politică de, de, de coeziune mai degrabă uh, este frânată, deci frânarea, uh, politica este mai degrabă frânată de acest debit decât de datoria publică și cred că trebuie să înțelegem legătura directă între debitul public și um, um, lipsa de, și, și șomajul, care, așa cum a fost el stabilit în pactul de, în, prevăzut în pactul de stabilitate. Acum trebuie să ne uităm și la anumiți parametri macroeconomici. E foarte clar că nu e foarte simplu să vedem uh, care sunt uh, motivele pentru care s-a ajuns aici, să vedem ce a făcut Parlamentul, dar cazul Spaniei și Portugaliei a demonstrat cât de important este să se revadă relația dintre politica de coeziune și condiționalitatea macroeconomică. Mecanismul condiționalității macroeconomice merge așadar, uh, trebuie să fie reevaluat, pentru că altfel pune în pericol investițiile chiar în acele teritorii care au dificultățile cele mai mari structurale. În primul rând, trebuie să ne uităm la parametrii macroeconomici și să vedem ce condiționalități există în domeniul politicii de coeziune, dar și în alte sectoare și ar trebui așadar să ținem cont de valorile uh, fundamentale și de regulile pe care le-a impus politica de coeziune în Uniunea Europeană. Ea trebuie aceasta din urmă să fie legată de celelalte politici ale Uniunii, nu numai de cele economice. Condiționalitatea va trebui să fie în continuare un parametru care să fie considerat, însă aceasta într-o optică pozitivă și constructivă pentru a putea stimula reformele într-o manieră pozitivă. Și deci, un ultim punct și vreau să închei aici, Comisia speră să existe o relație mai puternică între politica de coeziune și recomandările specifice pe țară, care vin din partea semestrului european, dar nu specifică foarte clar cum să se întâmple aceasta. Ceea ce trebuie să fie clar este că politica de coeziune n-ar trebui să se transforme în niciun caz în brațul operativ al semestrului european recomandările n-ar trebui să fie obligatorii, ci trebuie să fie o susținere o asistare a regiunilor. Având în vedere că regiunile cu creșterea scăzută necesită cel mai mult reforme structurale, recomandările ar trebui așadar să fie plurianuale și trebuie să fie în armonie cu regiunile într-un exercițiu de concertare cu autoritățile publice. În ultima perioadă noi am făcut previziuni economice, am vorbit de diferite scenarii și am uh, citit raportul Comisiei în această cheie. Dacă vrem însă să ne gândim la două scenarii pe viitor, acestea ar fi ele. În primul rând, o politică de coeziune foarte cu puține resurse um, care uh, trebuie să ține cont de recomandările semestrului european și care este elaborată în același timp pe baza condiționalității. Acesta este scenariul pe care îl vedem noi, în care politica de coeziune este instrumentul politicii europene. Celălalt scenariu este altfel și anume politica de coeziune trebuie să continue să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană, să asigure resurse potrivite chiar în următoarea perioadă de programare. Investițiile ar trebui să fie întotdeauna concertate cu regiunile în, uh, cu întârziere de dezvoltare și aceasta cu obiectivul de a reduce prăpastia dintre diferiții cetățeni și pentru a avea o creștere echilibrată, sustenabilă și inclusivă. Trebuie să ne gândim și la modurile mai bune de a orienta uh, tot ceea ce facem spre rezultate prin intermediul unor rapoarte nu subordonate, ci de coordonare și care sunt în armonie cu politica economică a țării respective, având în vedere contextul regiunii despre care vorbim. E vorba deci de un scenariu care mi se pare potrivit. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră cu mare plăcere. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că avem aici un element foarte interesant în uh, ceea ce ați prezentat dumneavoastră, și anume că nu există o corelare evidentă între rata creșterii și nivelul de dezvoltare. Deci am putea avea regiuni care au o rată de creștere foarte crescută, dar care în același timp sunt în întârziere de creștere și au dificultate să creeze locuri de muncă. Vedem și regiuni câteodată cu o creștere slabă, dar care au uh, o, o bogăție globală bună. Ideea e să mergem spre dezvoltare, spre crearea locurilor de muncă. Așa că voi da cuvântul acum raportorului din umbră, din partea PP-ului, domnul uh, Fernando Ros. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori în primul rând să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest raport de inițiativă și vreau să fac câteva comentarii. În primul rând aș vrea să salut inițiativa pe care a lansat-o doamna Crețu acum câțiva ani, pentru că acest proiect pilot s-a început în România și în Polonia așa cum s-a raportat deja. Mi se pare că avem deja exemple practice datorită acestor proiecte pilot și avem o strategie politică pentru aceste regiuni pe care putem să o continuăm. Însă avem acum subdivizare în două grupuri, regiunile cu uh, întârzieri de dezvoltare care sunt regiuni din sud care au foarte puțină creștere. Un document al Comisiei uh, a fost prezentat în aprilie și a fost o inițiativă foarte bună. Eu cred că avem aici mai multe posibilități pe care, de căi pe care putem să mergem pentru aceste regiuni. În primul rând, putem să ne gândim la o guvernare participativă cu autoritățile locale, cu agenții economici și ceilalți interesați. Aceasta este, după părerea noastră, adevărată cooperare multinivel și noi o susținem uh, în acest for și în altele posibile. În același timp, aș dori să spun că soluțiile care au fost stabilite trebuie să țină cont de fiecare regiune, de faptul că fiecare regiune trebuie să aibă strategia sa de dezvoltare proprie. Iar noi apărăm uh, și în alte contexte specificitatea fiecarei regiuni și apărarea acestei specificități și strategiile trebuie să fie uh, așa desenate pentru ca să se potrivească cu fiecare regiune. Strategiile de creștere dezbatere regională, așa cum a spus și doamna raportor, din domeniul resurselor umane ar trebui să fie îmbunătățite și ar trebui să fie folosite mai bine, avem nevoie de un cadru macroeconomic mult mai stabil. Și o a treia remarcă din partea mea, am atras atenția cu altă ocazie despre acest subiect, actorii politici trebuie să aibă acces la informații de calitate, informații complexe care să fie sistematizate și care să fie bine construite. Aș vrea să notez aceste puncte, altfel nu pot decât să spun că salut raportul, mulțumesc tuturor celor care l-au inițiat și vreau să mai mă refer și la o regiune în care trăiesc eu, o regiune cu creștere mică. Eu am fost acolo primar uh, și în mai multe comune chiar din aceeași regiune și avem nevoie de o strategie bine articulată la nivelul comunităților rurale. Pot să vă spun din proprie experiență. În orașe avem altă structură de dezvoltare și în document se face referire și la diferența aceasta. Aș dori să vă spun exact că trebuie să mergem spre o convergență regională, o, să avem o agendă urbană și, de asemenea, o agendă pentru teritoriile care nu au o densitate atât de mare. Trebuie, în același timp, ca obiectivele să fie, deci, uh, gândite teritorial, să se, să se susțină toate strategiile de dezvoltare inteligentă și incluziunea. Mai ales pentru orașele de dimensiune medie, mi se pare că trebuie o strategie mai bună sub regiunile noastre, incluzând și astfel de orașe și municipii, dar și sate. Așadar, specificitatea Uh, trebuie să fie o, o prioritate, dar e nevoie și să avem politici specifice pentru um, de, teritoriile cu, ba, cu o densitate mai scăzută. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și mai vreau să fac un ultim comentariu în intervenția mea. Deși eu nu m-am referit specific la acest subiect, eu cred că documentul se referă foarte bine la rolul principal pe care trebuie să-l aibă politica de coeziune în acest context, iar rolul guvernelor naționale este decisiv și el, pentru că trebuie să creeze condițiile politice, administrative și financiare pentru ca să se poată realiza tot ce dorim noi la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea aceasta, care este de fapt și o dezbatere despre viitorul politicii de coeziune și cred că este o politică care este foarte importantă pentru regiuni. Avem mari așteptări aici și aștept în continuare și eu propunerea raportoarei în acest sens. Merci, cher coleg. Euh, mulțumesc, dragi colegi. Constanțe Criel de la Grupul Socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu susțin raportoarea în tot ceea ce a spus dânsa, dar am o întrebare specifică. Există întotdeauna diferențe între regiunile care au întârziere de dezvoltare și pe mine m-ar interesa dacă, de exemplu, atunci când s-a redactat raportul sau la colaborarea cu Comisia, pe parcurs, au existat uh, idei despre ce putem să facem noi pentru ca regiunile care mulți ani de-a rândul au avut deja multe uh, finanțări din partea politicii regionale europene și nu au reușit totuși să se redreseze cu adevărat uh, și să facă progrese substanțiale, dacă la ele am putea să ne gândim eventual la o nouă formulare a politicii de coeziune sau dacă există șansa ca ele să primească un impuls așa printr-o această nouă politică de coeziune. Noi am fost în Sicilia, de exemplu, și de zeci de ani există multe, multe subvenții europene care intră în această regiune și totuși nu s-a simțit un, un pas decisiv înainte. Și deci vreau să vă întreb ce înseamnă înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că trebuie să avem programe specifice pentru astfel de regiuni sau trebuie să avem o colaborare mai intensă cu regiunile pe altă cale pentru ca să putem să-i ajutăm concret la mm, dezvoltarea unor strategii de dezvoltare pentru regiunea respectivă. M-ar interesa părerea dumneavoastră și m-ar uh, interesa părerea dumneavoastră. Deci, dacă am putea, eventual, chiar în raport să formulăm câteva răspunsuri la întrebare. Eu mă duc acasă și mă întreabă cetățenii. Aș vrea să știu ce putem face ca să ajutăm regiunilor și nu doar să facem bla bla și să le spunem uh, și să ascultăm ce spun unii care zic să nu le mai dăm bani acestor regiuni. Mi se pare o prostie asta. Eu zic că ar trebui să găsim o cale pentru ca să găsim un răspuns pentru aceste regiuni și să le spun și oamenilor ce putem să facem noi pentru ca politica de coeziune să fie astfel de desenată pentru ca să fie potrivită pentru aceste regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ECR. Acum doamna Tomașici nu este în sală, văd, dar atunci trecem la ALDE. Domnul Untenberg, aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvânt și, domn și Comisiei pentru document. Aș vrea să subliniez câteva mesaje importante. Am ascultat în ultimii ani multe comentarii iar mesajul principal este că pentru a avea cu adevărat o creștere și pentru a îmbunătăți strategiile regionale, avem nevoie cu adevărat de reforme structurale. Aici e punctul principal. Doamna Creel zice că trebuie să ne uităm la ce e de făcut concret. Eu zic că răspunsul pe care îl cere dumneai ei sunt uh, programe de reforme structurale. Am avut o scrisoare care spunea că s-au eliberat foarte mulți bani pentru programe de reforme structurale și aș vrea să știu acum din partea Comisiei dacă poate să ne spună mai multe în legătură cu um, ce investiții s-au făcut, ce îmbunătățiri s-au făcut și uh, nu trebuie să uităm că aceasta este cheia pentru a rezolva problemele din regiunile afectate. Iar reforma pe piața muncii este o altă prioritate în raport. Eu cred că am văzut deja că reforma de pe piața muncii este crucială. În țara dumneavoastră, domnule președinte, Franța, noastră încercați să faceți exact ceea ce spun eu acum. Și chiar dacă nu putem vorbi cu adevărat despre regiune în întârziere în Franța, nu putem spune că Franța este o țară în dificultăți, dar nici nu este una care are o creștere enormă. Apoi, dacă ne ascultăm bine raportoarea, avem senzația că aici avem de-a face cu un document de lucru, dar e foarte clar că politica și cadrul macroeconomic este decisivă pentru a ajunge la rezultate concrete după investiții. Comisia spune pe bună dreptate că trebuie să avem o legătură foarte strânsă cu semestrul european și cu politica de coeziune europeană și, după cum zice Comisia și după părerea mea de asemenea, condiționalitatea macroeconomică e esențială. Raportorul ar putea, eventual, să mai uh, adauge la document exact aceste idei, care este foarte, document este foarte obiectiv el în sine și, deci, ideea macrocondiționalității e, e, e foarte importantă. Va fi uh, prioritară. Facem foarte multe investiții sperând că vom avea o pârghie, în fine, un rezultat concret. Și ultimul punct, și voi încheia după aceea intervenția mea, este ceea ce au spus și antevorbitorii mei într-un fel. Dacă vrem o creștere în regiuni, atunci vrem să ne gândim la specializări inteligente, de exemplu. Vrem să investim în mai multe competențe, competențe umane mă refer aici, bineînțeles, pe piața muncii. Am putea investi și în infrastructură, desigur, e foarte bine, dar după 2020 o să continuăm cu fondurile de coeziune și vom investi mulți bani în TNT, în rețele. Foarte mulți bani s-au investit de către comisie în regiunile care sunt în întârziere deja. Și acum, în final, ca să folosesc o expresie foarte olandeză, autoritățile trebuie să înceapă în fața casei lor și trebuie să se bazeze pe construirea unor capacități administrative la ei acasă, pentru a trata mai bine procedurile legale. Deci eu cred că autoritățile au un rol foarte important de jucat în regiuni. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului GUE, colegul nostru, Dimitris Papadopoulos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba despre un subiect foarte important, într-adevăr. Este vorba despre regiunile care au venit reduse și o creștere slabă. Și există o necesitate clară de îmbunătățire a situației, iar mijloacele din partea Uniunii Europene ar trebui să fie suplimentate pentru ca dezechilibrele să poată fi depășite. Îi mulțumesc doamnei Giufrida, raportoarea noastră, pentru că creionează o bază pentru o acțiune comună în acest domeniu. Și pot să spun, de asemenea, eh, colegului eh, liberal din eh, țările de jos, că ar trebui să înțeleagă că mijloacele EFSI ar trebui să, invest, să financeze mai bine investițiile pentru ocuparea forței de muncă, pentru dezvoltarea economică și stimularea cercetării în regiunile cu o creștere slabă. Și nu pentru a crea autostrăzi uh, uh, în Germania și țările de jos Eh, pentru că eh, eu cred că eh, trebuie să virăm mai mulți bani acolo unde este mare nevoie de ei. Conform unor statistici oficiale, mijloacele care sunt puse la dispoziție pentru cercetare și dezvoltare pe plan european se îndreaptă în potenție de 78% uh, spre nordul Europei, 11% pentru Europa de Sud și mai puțin spre Europa răsăriteană. Deci, uh, în felul acesta se creează și mai mari dezechilibre, iar uh, rata de creștere a diverselor regiuni din Europa, um, până la urmă, cum spuneam, duce la dezechilibre și mai mari. Deci, suntem între noi să spunem lucrurilor pe nume regiunile cu venituri reduse și care au o creștere slabă, Grecia, sudul Italiei, au nevoie de bani și asemenea regiuni se găsesc și în Europa răsăritană, Ungaria și alte state. Vrem să continuăm politica noastră ca până acum, sau uh, pur și simplu uh, să argumentăm că în Sud sunt risipiți banii. De fapt, nici nu sunt suficienți bani la dispoziție pentru aceste regiuni. Deci noi uh, toți ar trebui să acționăm uniți. Aceste regiuni trebuie să fie apropiate de restul Europei. Este nevoie de bani, sigur, că um, nu trebuie să existe corupție, nu trebuie să existe risipă. Bineînțeles că acești bani trebuie să creeze locuri de muncă, uh, să um, creeze uh, și uh, posibilități de ocupare a forței de muncă mai bune. Dar până la urmă banii aceștia trebuie să existe. Deci ar trebui ca aceste subiecte să fie tratate mai obiectiv și nu doar cu ochelari de cal sau să ne urmărim uh, propriile interese. Să ne gândim uh, la regiunea din uh, sudul Mării Egee, insula Kos, care are un venit relativ mare datorită turismului din regiune în comparație cu alte regiuni, dar în tot în această regiune există și insule cu un uh, nivel de trai foarte scăzut, cu o dezvoltare foarte scăzută și care necesită uh, până la urmă dezvoltare. Trebuie să condamnăm aceste micuțe insule din uh, sudul continentului la statutul actual. Trebuie să ne regândim poziția noastră față de aceste regiuni, să vedem cum definim până la urmă un nivel mediu de dezvoltare. Și noi, ca membri ai Comisiei Rugi, avem datoria să facem acest lucru. Dacă ne dorim o dezvoltare regională, trebuie să ne gândim cum putem valorifica mai bine investițiile în aceste uh, zone cu venituri reduse și cu o creștere slabă. Și acest lucru se poate face și prin uh, programul EFSI și prin alte programe. Pentru că dacă uh, nu regândim această politică, nu vom ajunge la coerență socială, la dezvoltare economică echilibrită. Îi mulțumesc colegii noastre Giufrida pentru o activitate foarte bună desfășurată, iar grupul nostru politic dorește să colaboreze cu dumneavoastră uh, în cadrul acestei comisii pentru a face și mai mult pentru coeziunea regiunilor noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Dimitris! Îi dau cuvântul acum din partea grupului Verzilor, colegului nostru. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Rope. Sunt de părere și eu că acest uh, subiect este foarte important pentru noi, pentru solidaritatea în cadrul Uniunii Europene și uh, pentru stimularea competiției uh, între regiunile noastre, pentru că și de asta depinde viitorul uh, dezvoltării regiunilor europene. În clipa de față există mari diferențe între regiuni în ce privește veniturile, iar uh, de asemenea, uh, dacă comparăm PIB-ul diverselor regiuni, și asta duce și la o migrație internă în interiorul Uniunii Europene. Eu sunt de părere că uh, ar fi mult mai costisitor să creăm noi infrastructuri în aceste regiuni în care uh, acum uh, spre care se îndreaptă migranții decât în regiunile care în clipa de față sunt părăsite de către populația autohtonă. Există 47 de regiuni în Uniunea Europeană, în 8 state membre, care uh, au uh, un, uh, au venituri foarte mici, au uh, o dezvoltare uh, redusă, o creștere slabă și să nu uităm că există și regiuni care cu ajutorul uh, fondurilor europene se dezvoltă foarte repede. Noi uh, trebuie să fim atenți la rezolvarea problemelor tuturor regiunilor și uh, chiar și în raportul comisiei se subliniază această idee. Eu sunt de părere că problemele acelor regiuni care au o uh, dezvoltare slabă uh, sunt de multe ori legate și de o slabă capacitate administrativă. De fapt, planificarea valorificării uh, finanțării europene trebuie să fie îmbunătățită și, de asemenea, cred că toate regiunile uh, din toate statele membre se confruntă și cu niște provocări specifice. În documentul comisiei sunt menționate și uh, multe cauze pentru această situație și se atrage atenția asupra faptului că există încă multe lacune, de pildă în domeniul uh, educației, dar și în alte domenii. Și eu cred că această analiză poate să constituie un pas înainte în direcția cea bună. Ar trebui să îndemnăm Comisia să ne prezinte o evaluare mai amănunțită a posibilităților uh, și a riscurilor. Uh, asemenea evaluare ar trebui uh, să fie actualizată ritmic de către Comisie și să nu uităm și competitivitatea depinde de sprijinul din partea Uniunii Europene, dar și eh, depinde și de eh, documentele eh, juridice fundamentale ale fiecărei țări. Să ne gândim de asemenea la cauzele care au putut să ducă la situațiile existente pentru că anumite țări și-au făcut lecțiile uh, înaintea altora. Nu în ultimul rând, aș atrage atenția asupra uh, ceea ce nu este menționat în documentul Comisiei, uh, pentru că uh, ar trebui prin raportul Parlamentului European să aducem unele completări. Este vorba de diferențele de dezvoltare în interiorul diferitelor regiuni, în interiorul anumitor state membre. Datele statistice de care dispunem în clipa de față reflectă aceste diferențe, dar poate nu în totalitate. De aceea aș invita instituțiile europene să aibă în vedere această problemă. Pentru că există anumite state membre care sunt considerate a fi o regiune unitară, deși în politica internă există uh, o scindare și o diferențiere între diversele zone. Să nu uităm și de acest aspect. Mulțumesc foarte mult. Grazie, președinte. Grazie alla relatrice. Roza D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei raportor. Astăzi vorbim de regiuni cu întârzieri pe baza unui raport de la Comisie. În acest raport se vede că 47 de regiuni din 8 state membre, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, România, Bulgaria și Polonia, au un venit uh, foarte mic și uh, au o creștere foarte scăzută. Sunt, uh, deci, toate din Europa de Est. Așadar, și, iar celelalte sunt toate din Europa uh, de uh, Sud, Portugalia, Spania. Deci cred că acest raport analizează exact uh, categoriile și încearcă să găsească strategii la nivel regional cu ajutorul fondurilor europene. Fondurilor europene. Sigur că dacă nu plecăm de la această premisă, e greu să găsim răspunsuri. Comisia a identificat cinci cauze criza economică de 10 ani cu diferite dezechilibre macroeconomice care periclitează percursul uh, de decenii a politicilor de coeziune, o rată de ocupare foarte scăzută, dar și de instruire superioară, de studii academice, se încercă uh, o colaborare uh, pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă, care este altă cauză, migrația în masă a tuturor uh, tinerilor formați, a multor tineri formați și deci o despopulare a mai multor zone cu o problemă foarte mare demografică și, nu în ultimul rând, o scădere a investițiilor publice și private. Care sunt uh, soluțiile? Noi trebuie să înțelegem că prima soluție este o îmbunătățire a strategiilor inteligente, o reducere uh, a prăpăstii de infrastructură între diferite regiuni, mă refer aici la unele foarte sărace, și investiții în educație pentru a mai îmbunătăți uh, unul dintre capitole și pentru a păstra la fața locului capitalul uman de care avem nevoie. Până aici e totul bine, însă apoi Uniunea, Comisia Europeană face aceeași eroare cere din nou o îmbunătățire a legăturii între reformele structurale și politica de coeziune, mai ales în domeniul ocupațional. Și în aceste, acești trei ani a trebuit să decidem de zeci de ori același lucru și mi se pare că se tot revine la aceeași idee, deși uh, Trebuie să ne amintim de farsa sancțiunilor zero față de Spania, Portugalia de anul trecut și că acum trebuie să continuăm să insistăm cu articolul famos deja 23 uh, uh, și care nu a dat roade bune, făcând același greșeală tot timpul. Eu vin din Puglia, într-o regiune în sudul Italiei la fel de afectată și ea. Și cred că date, multe date se referă la uh, sudul Italiei în acest raport, unde se spune că numai între 2008 și 2014 scăderea investițiilor publice în țara mea a fost de 27%, cu o reducere de PIB în sud de aproape 4 puncte procentuale. Mai puțin de 2, 2 puncte decât în restul Italiei, dacă vrem să folosim PIB-ul ca parametru. Suntem conștienți că în ultimii ani Italia din sud, de sud, dar acesta e valabil și pentru cele 28 de state membre, a primit foarte multe ajutoare din politica de coeziune, ca și alte țări, și o mare parte de responsabilitate din că, pentru acest, de, această situație gravă este că la nivel regional, național și a comunelor nu s-au folosit politicile adecvate. În același timp, noi, Parlamentul, deci Uniunea Europeană, am impus reguli ca cele pe deficit și pe datoria publică, care au fost cu totul neproductive. De fapt, uh, Comisia vorbește de o scădere a investițiilor, dar de fapt să nu ne uităm uh, mai bine la uh, contarea din punct de vedere național Uh, la uh, fondurile de investiții care au venit din măsurile luate în pactul de stabilitate și de creștere, eu cred că instituțiile, comunele, autoritățile locale așteaptă altfel de semnale, nu măsuri punitive ca suspendarea fondurilor cum s-a făcut până acum. Și în final, în Sud, dar peste tot în Italia și în Uniunea Europeană, avem o problemă de capacitate instituțională și administrativă mai degrabă decât de corupție, care este și ea prezentă, mai ales în anumite regiuni. Trebuie să ne gândim la măsuri antifraude cum a fost Aracne, sau să ne gândim să facem un bilanț clar uh, dacă avem un buget bun și o independență totală, funcțională între mai multe autorități de gestiune, de certificare și de auditare, eu zic că putem găsi un echilibru. Așa vom putea contribu- uh, contribui și noi cu amendamentele noastre pentru ca raport, raportul doamnei uh, Giufrida să meargă mai mult în această direcție. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Mai avem în scrie la cuvânt. Vă asculta după aceea și pe reprezentantul Comisiei și pe raportorul nostru, deci vă rog să aveți intervenții uh, cât mai concise. Domnul Junu, mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte mm pentru a mulțumi raportoarei pentru activitatea desfășurată și, de altfel, și uh, documentul din partea Comisiei este un document foarte bun, dar uh, regret că regiunile ultraperiferice nu sunt abordate în raportul Comisiei, pentru că știm care este situația și acestor regiuni. Aș dori să mă refer la două aspecte care îmi par a fi deosebit de importante în acest raport. Este vorba despre locul care este acordat uh, conceptului de diferențiere. Și cred că este ceva foarte important, va trebui să avansăm uh, în baza acestui concept al diferențierii, pentru că se evocă adesea complexitatea a politicii de coeziune, dar această complexitate în mare parte se datorează și uh, uniformității intervențiilor pe care le avem în diversele regiuni. Deci este foarte important și în raportul Comisiei să avansăm în baza unei diferențieri în ce privește regiunile și nu la nivelul uh, diferențierii între state, pentru că știm foarte bine că în interiorul anumitor state pot să existe diferențe foarte mari între regiuni. Până și în Franța există diferențe între diversele regiuni. Deci va trebui să uh, avem în vedere acest aspect în, atunci când gândim viitoarele politici în domeniul coeziunii și după aceea există și o dezbatere privind indicatorii pe care se bazează politica noastră de coeziune și uh, trebuie să existe anumite elemente pe care Comisia trebuie să le aibă în vedere în ce privește dinamica dezvoltării și nu doar statisticile um, tradiționale. Și poate o ultimă chestiune. Uh, importanța în ce privește ă, disparitățile între regiuni. Ă, există anumite căi care merită să fie urmate și din acest punct de vedere când gândim viitoarea noastră politică de coeziune. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție foarte interesantă și dau cuvântul acum ă, colegului nostru Bienski. Mulțumesc, domnule președinte. Există multe regiuni în Bulgaria care pot face obiectul interesului eh, activității Comisiei în această perspectivă. Voi eh, folosi limba bulgară mai departe. Stimați colegi, cred că există o subestimare a specificității eh, problemelor eh, care există în multe regiuni din estul Europei, care în clipa de față sunt mai slab dezvoltate. Și este clar că aceste regiuni au fost în mare parte dezindustrializate. În trecut, au existat uh, structuri mai ample cu activități uh, ale unor întreprinderi care aveau un export intens, industrie chimică, industrie constructoare de mașini, uh, alte sectoare, sectorul alimentar erau mai dezvoltate și ofereau locuri de muncă pentru zeci de mii de locuitori. În cadrul transformărilor care au avut loc în uh, sistemul socioeconomic, schimbări foarte profunde, aceste regiuni uh, s-au prăbușit practic. Și eu cred că trebuie să acordăm o intenție deosebită acelui text din tratat care se referă la buna funcționare a Uniunii Europene mai ales articolul 174 care um, cere o politică de coeziune care să se concentreze pe rezolvarea problemelor acelor regiuni care se află într-un proces de tranziție. Asta implică și uh, necesitatea de a exista uh, instrumente și măsuri uh, care să țină seama de specificitatea acestor regiuni. De aceea, eu am obiecții uh, față de uh, propunerile care s-au făcut pentru mai multe reforme structurale, pentru condiționalitate macroeconomică, ce trebuie avută în vedere și uh, care ar trebui să atragă mai multe investiții. Sigur, avem nevoie de asemenea măsuri, dar ele sunt insuficiente dacă nu vor fi Uh, de asemenea însoțite de politici adecvate, creionate pe specificul regiunilor care să permită dezvoltarea unor noi sectoare industriale, pentru că altfel vom ajunge încă o dată să fim decepționați de rezultate. Comisarul Oettinger um, Uh, a făcut trimitere și la uh, forumul de coeziune, a încercat să uh, răspundă la întrebările puse de colega Creel în legătură cu modul în care banii virați pe aceste regiuni sunt valorificați și el a spus că fiecare euro pe care îl investim se întoarce în proporție de 60 de cenți înspre industria din Germania sau din alte stări dezvoltate. Deci, el a fost implicit de acord că asta este este un argument favorabil și în ochii propriei opinii publice. Dar a recunoscut că asta nu contribuie la dezvoltarea industrială a țărilor uh, mai puțin dezvoltate. Eu cred că Trebuie să ne gândim la specificitatea regiunilor în care investim. De aceea eu susțin propunerea de a aprofunda analiza uh, care să permită metode noi de rezolvare a situației actuale. Și în cadrul politicii pentru vizând anul 2020, trebuie să ne gândim la investițiile publice care să fie eh, specifice, care să fie clar eh, adaptate necesităților locale, eh, să valorificăm și investițiile private, toate să fie promovate, susținute în baza unor asemenea politici specifice. Pentru că Altfel, uh, ne vom confrunta uh, în continuare cu migrația forței de muncă dinspre estul Europei spre vestul Europei. Mulțumesc foarte mult! Dau uh, cuvântul acum domnului Arimu. Dacă ne gândim la analizele care reflectă până la urmă cauzele care duc la o creștere slabă în anumite regiuni, trebuie să ne gândim și la posibilitățile de remediere a situației și există un instituții de cercetare care au elaborat studii și din acest punct de vedere pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări. Și acest institut a ajuns la un rezultat uh, uimitor. Se spune că, printre altele, o restanță, uh, o dezvoltare slabii, slabă uh, se datorează și faptului că o regiune care este învecinată cu alte regiuni care sunt stimulate financiar uh, are uh, mai mult de suferit, pentru că regiunile care se află alăturate uh, se află și ele între competiție și până la urmă și această competiție ar putea să stimuleze dezvoltarea. Mi s-a părut uh, o concluzie interesantă. Nu știu dacă până la urmă Comisia nu poate să valorifice și rezultatele acestui studiu. Și uh, acolo unde există niște clustere care au fost uh, stimulate, um, ar trebui să existe niște piedici structurale care trebuie înlăturate inițial pentru ca până la urmă uh, acele clastere să poată să devină funcționale conform uh, obiectivelor inițiale. Deci eu aș stimula-o pe doamna Giufrida, aș invita-o să uh, parcurgă și acest studiu pentru a putea eventual să valorifice concluziile și în raportul domniei sale. Nu știu dacă um, cei care au elaborat studiul uh, chiar au dreptate, dar dacă au dreptate, trebuie să ne gândim cum putem, prin fondurile structurale, să uh, potențăm și mai mult investițiile pe care le facem pentru ca rezultatele să devină mai spectaculoase. Mulțumesc foarte mult, Norbert. Dank u wel. Even heel kort in aanvulling op, op de zaken zoals... Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mai adaug ceva la cele spuse. Două, trei observații. În dezbaterea de față am menționat politica aferentă perioadei actuale și s-au exprimat îndoieli în sensul că poate nu ar trebui să dăm bani acestor regiuni care îi risipesc, în timp ce alte regiuni se apropie de convergență. Era o întrebare. Și aș vrea, poate, să găsim un răspuns la acea întrebare în discuția noastră. Poate că unele regiuni au nevoie de politici uh, personalizate. Avem nevoie de argumente pentru politici adecvate acestor regiuni care nu reușesc să crească. Am o sugestie cu două componente. În primul rând, avem aceste programe de reforme structurale în care am vărsat fonduri și sprijin special pentru regiuni și pentru statele membre. Au fost fonduri pentru asistență tehnică, uh, și de aceasta pot beneficia numai statele membre. De fapt, statele membre au la dispoziție fonduri mult mai mari decât putem aloca noi. Deci ar trebui găsite niște stimulente pentru consolidarea capacităților. A doua componentă ar fi un instrument mai pragmatic, astfel încât regiunile, în mod voluntar, să se poată lega de o altă regiune care nu se descurcă prea bine, deci să stabilească un parteneriat, să zicem un trio de regiuni, două mai prost dezvoltate și una care se dezvoltă mai bine, și în felul acesta um, regiunile ar putea să învețe una de la cealaltă și am putea avea un, o inițiativă europeană. În China se întâmplă acest lucru. Mai multe orașe sau regiuni uh, formează uh, parteneriate, îi spun un oraș se descurcă foarte bine, noi mai puțin bine, haideți să stabilim niște legături între noi. Nu știu dacă asta spune comisia. Și nu cred că putem spune nu se întâmplă nimic bine, nu se face nimic bine, dar ar trebui să avem un alt fel de instrument, un grup de regiuni, un trio de regiuni. Mulțumesc, colegul Papadakis. Nu este în sală. Ba da. Mulțumesc. întrebarea pusă în acest raport vizează, de fapt, creșterea. Putem să ne întrebăm în beneficiul cui trebuie să fie această creștere, a cetățenilor sau a marilor uh, conglomerate economice. Pentru că dacă vrem să fim competitivi într-o întreprindere mare, nu e interesant să avem uh, salarii mari sau uh, o bunăstare foarte ridicată pentru cetățeni. S-a vorbit de Rodos și COS ca beneficiari uh, ai unor fonduri și ca bucurându-se de un anumit nivel de dezvoltare. Dar să nu uităm că în COS a fost un cutremur cu consecințe însemnate pentru o insulă care se bizuie foarte tare pe turism și care nu avea infrastructura necesară pentru a rezista la un astfel de uh, cutremur. În Rodos, la fel, uh, au fost inundații uh, devastatoare în 2007 și spun asta pentru a aminti că infrastructurile sau uh, mecanismele anti-inundații, anti-cutremur nu sunt interesante pentru întreprinderi. Așa că banii sunt direcționați către marile întreprinderi și, de fapt, contribuie la creșterea profiturilor întreprind- întreprinderilor. S-a vorbit uh, puțin mai devreme și despre rigiditate. Rigiditatea acordurilor colective. Așa sunt văzute ele acum, ca niște uh, elemente rigide care trebuie eliminate pentru ca întreprinderile să aibă o mână liberă. Bineînțeles, uh, asta vor uh, guvernele europene. Vedem ce se întâmplă în Franța în prezent. Sunt atacate uh, acordurile colective, sunt concedieri masive, dar vedem ce se întâmplă și în Grecia. Uh, ce face guvernul actual, care dorește ca acum uh, cetățenii să se zbată, să satisfacă, mm, să atingă obiectivele lor și pe ale întreprinderilor. Domnul Josef, Mulțumesc. În uh, contextul crizei economice pe, pe care o parcurgem de mai mulți ani, uh, pe, uh, regiunile sunt foarte afectate, ceea ce știm. Adevărata întrebare care se pune și cred că, dragi colegi, ați și formulat-o e care sunt cauzele. Ele pot fi cost, structurale, conjuncturale, dar să ne uităm, de exemplu, la San Martin. Există o voință susținută de altfel și de mijloace, dar iată că într-o zi, într-o noapte, tot ce s-a făcut, toate eforturile sunt șterse, pur și simplu. Trebuie așadar să ținem seama de această realitate. Nu putem ajuta suficient țările ultraperiferice, care au handicapuri structurale, care au probleme, care se confruntă cu uh, probleme de ordin climatic și de altfel. Trebuie să vorbim și despre aceste lucruri, să nu uităm. Și de altfel, anul, uh, anul acesta, în aprilie, Comisia a publicat un raport foarte important pentru că definea felul în care politica de coeziune ar trebui să fie implementată în teritoriile cu creștere slabă și cu venituri slabe. Și s-au dat câteva exemple acolo. Uh, trebuie crescută conectivitatea, inovarea, de asemenea, trebuie creat un mediu economic mai flexibil în avantajul antreprenoriatului, ceea ce e foarte bine și frumos, dar cred că, iarăși, concret, Comisia ar, trebui să se gândească la soluții mulțumitoare și adecvate pe măsura provocării, astfel încât să avem soluții concrete care să ajute oamenii care trăiesc în condiții grele să le depășească. În orice caz, asta mi-aș dori și de aceea vreau să, felic- să o felicit pe colega raportor care a schițat câteva soluții pe care cred că o, sper că o să lucrăm împreună cu Comisia ca să găsim soluții. Mulțumesc, colegul Edman. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. După ce am ascultat tot ce s-a spus, aș vrea să remarc că fiecare dintre noi are dreptate într-o oarecare măsură. Și am putea cu toții să dăm uh, urmare observațiilor făcute. Domnul Van Milterbrock a spus în ultima frază a sa că ar trebui în special să ținem seama de răspunderea ce revine autorităților locale și regionale. Cred că e un lucru esențial, pentru că adesea Comisia Europeană sau Guvernul Central, autoritățile centrale, par să, par să dorească a fi mai inteligente sau se consideră mai inteligente decât autoritățile locale și, prin urmare, încearcă să impună autorităților regionale și locale diverse măsuri, în special în cazul regiunilor celor mai întârziate, ca să spunem așa, se dorește impunerea acelui model de dezvoltare care uh, lucru care înseamnă că aceste regiuni trebuie să implementeze soluții în care nu cred. Așadar, uh, sfârșesc prin a se teme de auditurile ce trebuie efectuate și de aceea eu cred că ar trebui să avem mai mare încredere în autoritățile locale și regionale, deoarece ele, până la urmă, trebuie să-și asume răspunderea. Bineînțeles, trebuie să verificăm, să vedem dacă au luat măsurile cele mai potrivite, dar să nu uităm că în cadrul fiecarei țări există disparități. Chiar uh, și uh, între Paris și regiunea înconjurătoare există diferențe sau între Paris și sudul Franței. La fel și în Polonia. Modele diferite de dezvoltare funcționează în vest și respectiv în estul Poloniei. Așadar, ar trebui să avem mai multă încredere și să lăsăm și mai mare responsabilitate pe umerii autorităților locale și regionale. Cred că nu ar trebui să le obligăm pe acestea să facă ceva stabilit la nivel central. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Avem plăcerea să avem alături de noi, din partea de Geregio, uh, Comisia a fost menționată în intervenții de mai multe ori, s-au adresat întrebări, așa că vă las acum să răspundeți la întrebările puse și, de asemenea, să prezentați punctul de vedere al Comisiei în legătură cu raportul colegei noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de subcint ținând seama totuși de uh, tema de discuție. Mai întâi, aș vrea să subliniez faptul că în comisie se recunoaște faptul că acest tip de discuție e foarte delicată și în raport am încercat să prezentăm situația în mod obiectiv, neutru și clar. În același timp, n-am vrea să evităm discuțiile uh, intense și în legătură cu politica, dar și în legătură cu dezvoltarea economică în general. Așa cum au arătat mai mulți membri ai comisiei, raportul uh, nostru atrage atenția asupra diferențelor importante dintre regiunile estice și sudice care au fost vizate de acest raport și poate ar trebui să menționăm că alegerea pragurilor uh, folosite uh, e strâns legată de poziția Comisiei. Noi ne-am asumat faptul că ne vom referi la acele țări și uh, țin seama de ce au spus unii colegi de aici uh, despre regiunile ultraperiferice. Vom avea în curând o comunicare specific uh, dedicată lor și atrag atenția asupra faptului că se fac foarte multe în acest moment în legătură cu regiunile rămase mai în urmă din estul Slovaciei. Din cauza Uh, situației statistice, Slovacia nu s-a încadrat, sau estul Slovaciei nu s-a încadrat în uh, parametrii pentru raportul nostru, dar uh, se întâmplă multe lucruri interesante, deci sunt alte grupuri de, de persoane care se ocupă de aceste regiuni. Oricum, din raport se trage clar concluzia că um, există multe aspecte de discutat dincolo de uh, politica de dezvoltare regională. Așa cum ați și arătat, trebuie discutat și despre impactul cadrului macroeconomic, uh, despre situația reformelor structurale și despre impactul calității guvernării asupra eficacității investițiilor. După părerea noastră, raportul oferă dovezi în plus că politicile pot oferi rezultate bune dacă se creează un mediu economic stim, favorizant pentru creștere și investiții. Și iarăși, în acord cu mai mulți dintre intervenienți, aș spune că ceea ce constatăm ne arată că nu putem uh, avea o politică pentru toată lumea, identică pentru toată lumea, nici la nivel european, nici la nivel național. Și iau notă mă cer de faptul că un membru spunea că uneori și la nivel subregional poți constata de uh, variații, diferențe însemnate și e un lucru pe care am ținut seama în special, mai ales în două proiecte pilot de care ne-am ocupat în Polonia, unde am vizat uh, nivelul municipal de oraș pentru a vedea care sunt elementele structurale uh, ce diferențiază o municipalitate de alta. Am constatat că dacă se cheltuie bani pe proiectele corecte, în zonele corecte, s-ar putea să nu fie suficient pentru a asigura creștere pe termen lung și locuri de muncă pe termen lung. Și de aceea subliniem cât de important e să avem precondițiile necesare și ne concentrăm concentrăm pe problema blocajelor persistente și, de asemenea, ne ocupăm și de elementele ce țin de situația guvernanței în anumite regiuni. În octombrie o să venim cu ultima versiune a indexului privind uh, calitatea guvernării la nivel regional, uh, care are mare legătură cu discuția de astăzi. Și dacă m-aș referi la două întrebări punctuale ce ni s-au adresat, cred că una vizat un raport al unui think tank despre impactul asupra regiunilor rămase în urmă și situația lor față de regiunile învecinate. Am văzut acest raport, l-am uh, avut în vedere în contextul regiunilor rămase în urmă dar trebuie spus că avem divergențe de opinii față de felul în care s-au folosit datele de context microeconomic și cum au fost ele calculate. Dar cel mai important e că multe dintre informațiile folosite vizau perioada 97-2000 și nouă ni s-a părut că, date fiind uh, evoluțiile majore care au intervenit între timp, Poate că analiza nu era chiar atât de actualizată ca um, eforturile noastre făcute pentru acest raport. Și apoi domnul Van Nistelrooy spunea că e foarte important să accentuăm cooperarea și sunt perfect de acord. Există într-adevăr în acest moment exemple bune în țările de jos și România, de exemplu, au o cooperare regională foarte interesantă, dar trebuie să înlesnim lucrurile, să facem mai ușor, uh, să înlesnim regiunile această cooperare, schimbul de expertiză atunci când ea există și o să ne ocupăm de acest lucru, printre altele. Mulțumesc! Mulțumesc! O să o las acum pe doamna raportor să intervină și foarte pe scurt o să vă spun și părerea mea despre această temă. Mai întâi vreau să spun că dezbaterea pe care am purtat-o este una extrem de bogată, care până la urmă uh, atinge toate aspectele legate de politica de coeziune. În al doilea rând, am văzut clar divergențe între viziuni ce intră în conflict, dar faptul că avem cu toții dorința să se atingă obiectivul politicii de coeziune și, de asemenea, obiectivul politicii de dezvoltare. Este evident. Și reamintesc colegii raportor că criteriile și ritmul de creștere în sine nu sunt scopul în sine. Nu există întotdeauna o corelare evidentă între ritmul de creștere și nivelul de dezvoltare și obiectivul e dezvoltarea și crearea de locuri de muncă. Eu vin dintr-o regiune a Uniunii unde înainte de criza din 2008 uh, ritmul de creștere era de cam 6%. Cu toate acestea, țara mea încă avea multe întârzieri de dezvoltare, tare cu jumătate din populație trăind sub pragul sărăciei. Și apoi există și acest consens între noi în sensul că în politicile europene, fie ele de coeziune sau de alte feluri, nu mai putem avea soluții unice pentru situații extrem de diferite. Și cred că faptul că acum se ține seama de specificități ale tuturor regiunilor, nu doar ale celor ultraperiferice, ci ale tuturor regiunilor, poate reprezenta o linie strategică pentru politica regională. Și în încheiere, cred că nu se insistă suficient și Constanțe Creel a menționat oarecum acest lucru, nu se insistă de suficient pe precondițiile care uneori nu sunt uh, avute în vedere de statele membre, astfel încât politicile europene să dea rezultate. Pentru că adesea politicile noastre vin să se implementeze pe un teren mai puțin decât favorabil, astfel încât obiectivele pe care ni le propunem nu pot fi atinse. Colega noastră, Gifrida, poate acum să răspundă la toate observațiile făcute. Vă rog. Grazie, Presidente. Eu sarò brevist. Mulțumesc, domnule președinte. Eu să vorbesc foarte pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp, dar sunt de acord cu ceea ce ați spus înainte. Cheia care va face ca munca noastră să nu rămână literă moartă, ci să fie cu adevărat uh, cea care va duce la o abordare realistă și concretă a situației, trebuie să țină cont de diferențele profunde pe care le vedem în interiorul teritoriilor și cred că politica de coeziune are acest rol. Dumneavoastră a spus o întrebare, doamnă Crel, care văd că nu mai este în sală, dar a pus întrebarea despre cheie, despre soluție. Eu cred că trebuie, în primul rând, să vedem care este o politică orientată spre soluții și care răspunde în același timp la o viziune care să fie posibilă de pus în aplicare. Vorbesc aici de regiuni, regiunile din sudul Europei, care, în ciuda politicilor care s-au aplicat până acum, nu au reușit să iasă din uh, impas. Noi ar trebui, deci, să ne gândim, prin uh, intermediul raportului de care discutăm, exact cum rezolvăm problema aceasta? Și cheia pe care am menționat-o pe scurt uh, și înainte uh, este unul din scenariile care mie mi s-ar părea potrivit pentru implementarea raportului. E vorba de un nivel crescut de concertare cu aceste teritorii și regiuni. Comisia subliniază că există o corespondență foarte puternică între nivelul de autonomie regională și politicile naționale în domeniul dezvoltării. Aș putea să vă dau un exemplu din țara mea, Italia, în care se acordă o atenție deosebită practicilor care instituționalizează astfel de uh, idei. E vorba de ajutoarele care se oferă uh, pentru Sud și se numesc Pactul pentru Sud, care aduc o contribuție foarte mare tocmai pentru ca regiunile respective să iasă din uh, diferențele pe care le uh, suportă și din propastia endemică aproape din punct de vedere al sărăciei cu care se confruntă. Deci avem aici un exemplu concret de politică de combatere a întârzierii de dezvoltare și cu astfel de model am putea să ne asigurăm ca să devină un model uh, cotidian pentru toate aceste probleme în Europa. Sigur că nu există o singură uh, soluție, un singur răspuns la realități foarte diferite. Eu cred însă că obiectivul nostru e tocmai să și nuanțăm și dezbaterea care s-a lansat și care a fost extrem de interesantă ne-a oferit foarte multe puncte de plecare pentru ca să putem apoi construi un raport cât se poate de eficient și să lansăm un, uh, o activitate care cu siguranță va fi susținută de multă lume și va fi cât se poate de eficient. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș vrea să mai adaug acum că comisia noastră s-a pus de acord cu comisia AGRI pentru ca să aplice procedura articolului 53 din regulamentul de procedură și doamna Dăncilă, care nu este însă în sală astăzi, va participa, deci, din partea AGRI la reuniunile noastre pe subiectul acesta. Vă mulțumesc foarte mult, doamnei Giufrida, deci, și trecem acum la alt punct de pe ordinea de zi, care este raportul colegului nostru, vicepreședinte Andreea Cozzolino, despre implementarea strategiilor macroregionale ale UE. Îți dau cuvântul, Andreea, te rog. Mulțumesc. Foarte scurt voi vorbi eu, spune raportorul, pentru că am discutat foarte mult pe ultimul punct înainte și eu aș dori să propun o cale pe care o vedeți deja în raportul pe care l-am întocmit, o cale, deci, care să fie mai degrabă uh, cale concretă, mai degrabă decât una descriptivă în ceea ce privește mm, macroregiunile. Și mă refer aici mai degrabă la um, realitățile uh, concrete și aș dori să fac un raport care să fie o sumă de propuneri concrete care să dea un cadru de implementare ale acestor politici tocmai în cadrul revizuirii politicii de coeziune, pe care trebuie să decidem uh, ce se va întâmpla în următoarele luni în Parlament. Așadar, mai degrabă decât un raport care să facă o descriere a situației, eu aș vrea să nu facem o povestire a diferitelor experiențe de până acum, ci să lucrăm pe linia care a fost deja stabilită, care uh, să folosească experiența de până acum pentru ca să găsim soluții concrete. Sigur că există specificități și ținem cont de ele și au fost realizate în ultimii ani, dar eu zic să ne concentrăm pe trei puncte. În primul rând, trebuie să identificăm o bază mai echilibrată de guvernanță în experiențele din domeniu. Cum putem să legăm bunele practici care au uh, fost deja aplicate? Există mai multe modalități, după cum știți. Avem o implicare directă a statului, a autorităților, care este posibilă în domeniul european, dar mai avem și alte experiențe în care sunt implicate state, autoritățile locale și uh, putem să identificăm din punctul acesta de vedere o linie comună care să se stabilească pe o guvernanță uh, de succes. Apoi, participarea statelor membre e alt punct important atât din punct de vedere al uh, angajamentului direct în aceste experiențe, dar cât și din participarea uh, ca și cadru financiar, posibilitatea de a contribui mai direct la experiențele acestea, eu zic că avem multe de făcut. Și în al treilea rând, a treia importantă, cadrul de investiții în macroregiuni, esențial și el. Ce am putea face mai mult în domeniu? În experiența ultimilor 10 ani, dincolo de politica de coeziune, ce am putut identifica pe care am putea să-l uh, activăm acum pentru investițiile publice prin intermediul unor platforme care să atragă investiții private. Eu zic că am putea să lansăm uh, mai multe instrumente pentru a pune în aplicare politica. Dincolo de ideile pe care am putea să le avem despre această politică, eu zic că ea a avut, a adus rezultate concrete destul de multe și a reușit să abordeze și probleme delicate. Eu aș propune, de aceea, dar bineînțeles după ce vă ascult pe dumneavoastră, aș propune să facem inventar al ideilor dumneavoastră, apoi să și înaintăm amendamente pentru ca să facem un pas înainte prin intermediul raportului și față de ceea ce a propus Comisia. Eu, asta este ceea ce vă propun. Eu zic că astfel putem să dezvoltăm foarte bine pe viitor politica în domeniul macroregiunilor. Vă mulțumesc, mă opresc aici. Merci beaucoup. Je... Mulțumesc. Nu știu dacă ai spus deja, dar raportul tău urmează, de fapt, unui raport al Comisiei Europene pe strategiile macroregionale, un raport foarte important pentru că el discută despre 19 state membre și despre 8 țări terțe. Problemele de strategie macroregională regională sunt deci o mare prioritate pentru Comisie și eu cred că avem dreptate să ne ocupăm de subiect. Acum vreau să las uh, cuvântul raportorilor din umbră și după aceea tuturor celor care vor să intervină în dezbatere. Acum în numele PPE Frank Bogovici. Nu este aici, deci Lambert. Mulțumesc, așa este, cum ați spus dumneavoastră. Frank uh, Bogovici este la biroul PPE de la Tallinn, deci eu voi vorbi în locul lui pentru a vă menționa câteva puncte cheie și după aceea lucrăm la document. Dânsul este foarte implicat în dezvoltarea subiectului macroregiunilor. Dacă ne uităm la istoria coeziunii, aceste evoluții sunt foarte recente. Au început cu Marea Baltică și cu alte zone. Ideea e cum te uiți, dacă paharul e plin pe jumătate sau gol. Eu zic că e mai mult decât pe jumătate plin. Dacă ne uităm mai profund ce se întâmplă în regiunea Mării Baltice și avem o mare extrem de poluată, mă refer aici la relația cu Rusia de altfel, și ce s-a întâmplat datorită instrumentelor, vedem că e incredibil ce s-a realizat. Deci, să nu uităm, ne ajută să cooperăm la, nivel, la mai multe niveluri politica macroregională. Și dacă ne uităm la regiunea Adriatico-Ionică și la rezultatele care lasă de dorit câteodată în domeniul TNT, vedem că aici s-au făcut progrese. Dacă ne uităm la regiunea alpină, la fel, progrese foarte clare. Sunt mai integrate politicile, evoluțiile. E vorba de o politică mult mai conectată, dar nu înseamnă că ne întrerupe politicile pentru că folosim strategiile macroregionale. Nu e adevărat. Putem să continuăm pe politicile regiunii normale, regiuni urbane și nu este adevărat că noi ne ocupăm doar de macro-regiuni și deci nu ne mai ocupăm de restul. Știți care sunt cele trei nuuri? Cele trei nuuri sunt în continuare valabile, avem o abordare multinivel și vrem să întărim, de fapt, prin abordarea noastră, programele care schimbă și, a, și întrerup politicile existente în diferitele regiuni. Noi vrem să vedem politicile uh, de strategii macroregionale ca ceva complementar. S-au menționat deja câteva puncte și în legătură cu strategia de investiții. Din cauza abordării noastre și acolo avem lucruri de modificat. Trebuie să vedem dacă avem așa numitul New Kids on the Block, adică ESI, fonduri noi, E foarte dificil pentru aceste inițiative de cooperare la scară largă să transformăm investiția în ceva atât de concret încât uh, garanțiile să curgă și în activitățile din macroregiuni. Dar eu zic că e posibil. Dacă ne uităm la Marea Baltică, ce se întâmplă Dacă avem oarecare maturitate, eu zic că putem găsi o soluție. Nu e vorba numai de fondurile de coeziune ca atare, ci și de noile instrumente financiare. La fel uh, cum a lucrat și doamna Mihailova la subiect și a ajuns la concluzia că e vorba de te- cooperare teritorială, la fel se întâmplă și aici. Eu zic că merită să ne uităm la cel de-al șaptelea raport de coeziune, care va fi prezentat în octombrie și va fi subliniat uh, și discutat în următoarea perioadă, trebuie exact să ne concentrăm și noi pe politicile teritoriale, politicile de uh, coeziune teritorială și să le combinăm cu macroregiunile. Eu zic să finalizăm raportul înainte să, raport, să votăm pe cel de-a șaptelea raport de coeziune. Aceasta este perspectiva mea. Aș vrea să susțin raportoarea pentru că mi se pare foarte important, raportorul, că mi se pare important să avem un angajament politic, să îmbunătățim coordonarea și cooperarea în uh, domenii și să îmbunătățim capacitatea administrativă în domeniu. Și sigur, uh, vom avea indicatori la care vom putea lucra pentru ca să ne apărăm uh, strategia. O ultimă remarcă din partea mea se referă la nu mai multe macroregiuni, ci mai profunde macroregiunile acestea. Eu sunt olandez. Avem și noi o mare a Nordului, care eu zic că merită să fie implicat în astfel de colaborări mai profunde. Nu e nevoie de mai multe colaborări, ci de colaborări mai profunde. Mulțumesc! Merci beaucoup, Lambert. Mulțumesc, Lambert. Iar acum, din partea ECR, domnul Klosowski. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Eu vorbesc în numele domnului Poremba și aș dori să vă transmit mesajul dânsului. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Eu apreciez rolul important al strategiilor macroregionale în viața cetățenilor condițiile economice s-au îmbunătățit considerabil prin aceste strategii. E vorba de un nivel bun de colaborare între statele membre, dar și la nivel internațional, pentru că lucrăm aici, știți, și cu state terțe. Vom garanta astfel un cadru integrat și de aceea potențialul comun se poate folosi la maxim, se poate aborda uh, problema din același punct de vedere și ne putem uh, și baza pe autoritățile locale, dar și naționale și regionale. Rezultatele strategiei vorbesc de la sine, dar nu înseamnă că nu există provocări. Mai avem nevoie de eforturi suplimentare la efectivitatea măsurilor, la sistemul de finanțare și de la relațiile cu statele terțe. Eu cred că acest raport poate să deschidă calea pentru deschiderea unor noi strategii de tip macroregional. Cu siguranță mai sunt și alte regiuni în Uniune care uh, desigur, pot să obțină potențial prin strategiile macroregionale. Colegul Poremba a mai vorbit de mai multe ori de potențialul acesta și s-a referit mai ales la Carpați. Am putea să revedem o strategie și pentru Carpați, însă Comisia până acum nu a marșat la idee. Proiectul cred că ar avea însă foarte multe consecințe pozitive și noi vrem să apelăm la uh, susținerea dumneavoastră pentru el. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu nu sunt aici pentru că s-au schimbat uh, s-au schimbat punctele, nu, nu sunt, um, nu eram pregătit, dar aș vrea să vă spun că s-a subliniat deja importanța proiectelor de strategii macroregionale, dar și uh, zona regiunii ionice a avut multe de câștigat. Raportul e foarte important pentru zona noastră. Un al doilea comentariu, pe, foarte pe scurt, raportorul a subliniat că e foarte important să avem o analiză foarte aprofundată a programelor uh, de tranziție și um, a cât de țintite pot fi acestea, pentru ca să știm dacă e nevoie de o finanțare suplimentară sau dacă nu este nevoie de ea. Eu zic că e foarte important să primim această analiză din partea Comisiei și să vedem cum sunt implementate strategiile uh, și dacă sunt suficiente fonduri și să sperăm că vom vedea după aceea rezultate mai bune în domeniu. Să ne asigurăm și că SMR-urile funcționează, strategiile macroregionale. Putem sublinia totul din acest raport, suntem pentru pentru el uh, și mi se pare că s-au făcut pașii necesari și în Parlament pentru ca să ajungă la un sfârșit uh, satisfăcător și pentru ca și finanțarea să fie satisfăcătoare. Mulțumesc acum din partea Guengel. Domnul vicepreședinte Papa Mulis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mulțumesc colegului nostru Coțolino pentru cât de bine a lucrat până acum. Dânsul ne-a oferit o bază foarte bună pentru ca să putem colabora pe subiect mai departe. Tot ceea ce a spus dumnealui astăzi și tot ceea ce a completat și înscris și ceea ce avem ca informații înscris este, sunt o bază foarte bună pentru ceea ce vrem noi să realizăm. Macroregiunile sunt un instrument foarte util pentru noi și vrem să, dacă vrem să mai obținem mai multe succese aici. E foarte important și să ne schimbăm informațiile mai eficient. Situația e destul de delicată, așa cum au zis-o și colegii până acum. Oricum, în zona baltică, în regiunea baltică, am făcut progrese evidente. Deci ar fi bine dacă am putea constata cum în uh, macroregiunea Adriatico-Ionică, am putea să obținem și mai mult. Acesta e domeniul care mă interesează cel mai mult. Ar trebui să încercăm, în cadrul strategiei europene, să ne bazăm pe experiența pozitivă, sigur sunt și părți negative, dar și din acelea putem învăța, și să facem o propunere pentru o mai bună gestiune a strategiei, să știm exact cine face ce, să se descrie foarte clar activitatea noastră, competențele noastre și cum putem să vedem diferitele, diferitele niveluri, putem să ne asigurăm că să se îmbunătățească și performanța strategiei. Mai sunt anumite avantaje pe care ar trebui să le și folosim pentru că noi vrem ca strategia macroregiunilor să fie folosită la maxim. În primul rând trebuie să facem investiții. Toată lumea nu poate să facă acest lucru singur. Nu se poate, de exemplu, ca regiunea Adriatico-Ionică să acționeze singură, pentru că când vorbim de investiții în de investiții în uh, transport, în turism, în pescuit și în protecția uh, mediului. Cum să realizăm așa ceva în, de unul singur? E vorba de un uh, avantaj comun până la urmă în rezultat. Și e vorba, deci, de statele membre, dar nu numai în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de acest aspect colectiv multe state au interese să se alinieze la standardele Uniunii, iar regiunea Adriatico-Ionică este foarte caracteristică în acest sens, pentru că vedem care sunt țările vecine, țările care participă la strategie, care au uh, o coastă adriatică, dar, de exemplu, nu fac parte din Uniunea Europeană și care sunt foarte interesate să participe la strategia macroregiunilor. Am vrea de aceea să ne apropiem de țările în cauză, să colaborăm mai bine cu ele, pentru că e vorba de îmbunătățirea unei situații pentru cetățenii din Uniune și din afara Uniunii în regiunile acestea. De aceea, eu zic din nou că macroregiunile sunt un atu foarte clar. Împreună cu domnul Coțolino și cu ceilalți colegi, eu vreau să contribui la îmbunătățirea situației, mai ales la faza amendamentelor, pentru ca să putem obține o majoritate mai bună, care să se bazeze pe practici uh, bune și pe un schimb de experiențe la definirea strategiei. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Rosa D'Amato, raportor din umbră. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru acest raport important. Acum un an am uh, mai întocmit un raport pe strategia macro-regională adriatico-ionică și eu sunt foarte bucuroasă că unele din uh, punctele pe care le-am discutat atunci au fost acum preluate în raport. Mai ales mă refer aici la soluțiile pentru criza migratorie, care sunt o provocare esențială pentru regiunea Adriatico-Ionică. Câteva puncte trebuie subliniate. Se referă la implementarea tuturor strategiilor macroregionale, dar se referă și la anumite specificități ale unor zone clare. Nevoia de o abordare bazată pe teritoriu e evidentă, deci trebuie să punem în comun resursele um, din macroregiuni pentru ca să folosim, pentru ca să fie mai eficient. E foarte importantă și uh, cererea unui raport, unei abordări europene globale pentru rezolvarea problemei migrației, deci să încercăm să schimbăm radical uh, politicile în materie de azil atât în domeniul solidarității între statele membre, dar aș vrea să avem și o analiză bună a um, cooperării cu țările terțe. Vreau să mai subliniez și importanța apărării economiei albastre ca una din soluțiile la criza economică. Pentru că această strategie, chiar dacă este tot timpul acompaniată de o formare necesară uh, și de o profesionalizare în anumite sectoare, aduce cu sine dar și multe um, locuri de muncă și mă gândesc aici la ocuparea femeilor și a uh, tinerilor, mai ales în zonele costiere. E importantă optimizarea uh, structurilor de infrastructură, dezvoltarea unei intermodalități clare care să fie ecosustenabilă și care să aibă ca scop atingerea unei noi coeziuni cu statele care participă la strategie. Și apoi recunoașterea în toate macroregiunilor a uh, multor surse de energie regenerabilă care până acum au fost subutilizate în mod evident. După cum au repetat și colegii, strategiile trebuie să fie puse în aplicare. Puse în aplicare cum? Printr-o mobilizare și o extindere a finanțărilor europene, dar și uh, prin ajutor național. Mă refer aici la Fondul European pentru Investiții Structurale și pe instrumentul de asistență pentru preaderare pentru perioada 2014-2020. Avem foarte multe resurse și o gamă foarte largă de instrumente alte fonduri care mai pot fi folosite, Orizontul 2020, fondul uh, CEF și uh, la turism mă gândesc aici la programul COSME. Din punct de vedere administrativ, vreau să vă mai subliniez câteva priorități. Necesitatea de a alinia toate programele operaționale naționale și regionale ale țărilor implicate la obiectivele strategiei, ceea ce nu se întâmplă nici până acum. Și, în final, o ultimă prioritate, necesitatea de a implica în procesul decizional și um, actorii, comunitățile locale, dar nu numai. Mă gândesc aici la comune, cu scopul de a proteja mediul și sănătatea dincolo de dezvoltarea inteligentă și sustenabilă. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Iar Acum dau cuvântul colegului nostru, Orbat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc domnului Coțolino pentru raportul elaborat. Dezvoltarea unor rețele la multe niveluri în Uniunea Europeană într-o formulă mai puțin tradițională ar putea să permită unor noi inițiative să acționeze și să promoveze cooperarea bazată pe bunele practici din experiența dobândită în calitate de politicieni și reprezentanți ai publicului larg la diverse niveluri. Și eu cred că putem valorifica această experiență pe plan regional. Constat că din acest raport că strategiile macroregionale funcționează diferit în diversele regiuni, există o flexibilitate, ceea ce este foarte bine. Și uh, Știți că în țara mea uh, există opinia că Uniunea Europeană impune o uniformizare. Nu, nu, nu este așa. Și foarte pe scurt, pot fi de acord cu anumite puncte de vedere și poate sunt mai puțin de acord cu unele opinii ale colegului nostru din țările de jos. Eu cred că este important să existe și o colaborare între Uniunea Europeană și staturi nemevre ale Uniunii Europene și uh, Sigur că există uh, niveluri excelente de cooperare între statele care sunt uh, și vecine la Marea Nordului cu Uniunea Europeană, dar uh, pe de altă <laughs> parte noi probabil că nu vom mai fi membri ai Uniunii Europene și Ultimul lucru pe care aș dori să-l spun uh, este că ne-am dorit să fim în afara Uniunii Europene, dar dacă guvernul britanic ar fi avut viziune, ar fi vorbit despre zona de cooperare în zona Mării Nordului, pentru că nu doar Regatul Unit, dar și Irlanda uh, ar putea câștiga din asta. În felul acesta acum uh, putea să izolăm până la urmă Irlanda. Deci ar trebui ca pe viitor viitor să funcționeze această cooperare între statele membre ale Uniunii Europene și cele nemembre. Ne putem deschide <laughs> acum o nouă dezbatere pe marginea intervenției colegului nostru. Avem uh, plăcerea să avem reprezentanți din partea Direcției Generale Regiu a Comisiei Europene. Comisia Europeană a dezvoltat uh, recent uh, un raport privind strategiile macroregionale, dar îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-l felicit pe raportor uh, pentru acest proiect de raport uh, elaborat deja și am ascultat cu maximă atenție și contribuțiile uh, tuturor raportorilor din umbră la această dezbatere. Va trebui să răspund la câteva din ideile invocate. Înainte de toate, în ce privește strategiile macroregionale, ele sunt elemente noi noi în cooperarea dintre regiuni. Strategia Mării Baltice este poate ceva mai veche, strategia alpină este și mai recentă și transpunerea în practică acestor strategii încă este în evoluție. Deci, pentru zona alpină am am încheiat selecția proiectelor. Oricum, în completarea raportului care Comisia a prezentat-o pe 16 decembrie Parlamentului și Consiliului, Comisia de asemenea în luna februarie a elaborat un document de lucru suplimentar care deja conține anumite informații cantitative în ce privește transpunerea în practică a strategiei macroregionale și um, poate că uh, aceste strategii vor permite și mobilizarea unor fonduri europene dincolo de cooperarea transnațională. Vă ofer câteva elemente pentru zona Balticii, care este deja un proiect mai avansat. Am analizat programele în cadrul fondurilor structurale care sunt aplicate. Avem un, din acest punct de vedere un chestionar la care am primit multe răspunsuri. Uh, 34 uh, dintre respondenți au uh, putut și să cuantifice contribuția financiară europeană. E vorba de 300 de miliarde, miliarde uh, de euro. Deci, pentru perioada 2014-2020 s-au întreprins deja eforturi financiare semnificative chiar dacă o mică parte a programelor au putut să fie aplicate până acum. Deci, oricum, sunt um, semnale încurajatoare în ce privește reușita acestei strategii și în ce privește resursele politicii regionale care sunt la dispoziția statelor membre, um, aici putem să mai îmbunătățim lucrurile și acest lucru este reflectat în raportul Comisiei. Noi ne-am continuat activitatea pentru transpunerea în practică a strategiilor macroregionale. Sigur că autoritățile bugetare vor trebui să colaboreze cu noi pentru reușita acestor strategii. Dar pentru a reveni la cele trei elemente care au fost invocate în raport și care fac obiectul discuției, guvernanța, participarea statelor membre și investițiile din partea statelor membre și în cadrul altor politici. Voi începe cu cel de-al treilea punct punct, pentru că trebuie să plecăm de la principiul că strategiile macroregionale adesea, de la bun început, au avut și preocupări care au depășit până la urmă aspectele strict regionale. Iar dacă ne gândim la strategia privind uh, Marea Baltică, avem asemenea exemple și deja se conturează unele rezultate. Deci există și o dimensiune transversală a strategiei care este foarte importantă și pentru viitor uh, sper că vom putea adopta strategii care să fie strategii uh, mai uh, adaptate la specificul uh, respectivei zone, problemele maritime au un asemenea specific, dar asemenea problemele legate de energie și de transport sunt importante. Și cred că este un concept foarte interesant care permite să schimbăm semnificativ structura acestor strategii. Comisia Envi se va pronunța de asemenea în legătură cu acest raport și îmi pun întrebarea dacă va fi o discuție de acest tip sau uh, poate și va avea și o altă orientare decât cea bazată și pe energie și pe transport. Pentru că, uh, până la urmă, Va trebui să avem poate politici diferite, chiar în același spațiu operațional, spuneam că este nevoie și de acest element transversal. În ce privește guvernanța, cred că este un element foarte important. Trebuie să vedem cum poate guvernanța acestor strategii să evolueze. Noi am subliniat faptul că această guvernanță trebuie să fie adaptată deci am trecut de la faza de uh, concepere a strategiei uh, la faza de transpunere în practică și actorii politici uh, sunt mai numeroși care sunt implicați factor regional și factor la nivel național, dar se implică și societatea civilă, sectorul privat joacă un rol important și adaptarea guvernanței trebuie să se realizeze și cu siguranță vom uh, fi atenți și la recomandările primite din partea Parlamentului în acest sens. Și poate un al treilea element care de asemenea ar putea să fie foarte important pentru dezvoltarea strategiei, participarea statelor membre și resursele din bugetul uh, propriu pentru că, până la urmă, știm, este un acest proces pe care noi îl numim bottom-up și uh, trebuie să existe, sigur, și cerințe logice, legitime de uh, finanțare de către statele membre din resurse proprii, pentru ca structurile de cooperare și de coordonare care sunt menționate și în raport să fie utilizate într-o manieră adecvată. Și aș menționa de asemenea și faptul că am apreciat uh, rolul pe care Parlamentul și-l asumă care este foarte important, inclusiv în ce privește pregătirea unor proiecte pilot, uh, pentru ca aceste structuri de cooperare și de coordonare să poată să funcționeze cât mai bine. Și e, uh, mijloacele uh, de care dispunem pentru aceste strategii să fie valorificate la maximum. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și eu, spune președintele, pentru aceste elemente. Dacă raportorul dorește să facă câteva observații, pe, nu. Da, uh, deja uh, uh, nu am nimic de adăugat la cele spuse. Mă bucură um, amendamentele care sunt anunțate de către colegi și cred că vom putea să progresăm pentru a putea să avem până la urmă ă, rezultate concrete, bazându-ne inclusiv pe activitatea pe care Comisia deja a prestat-o. Deci eu cred că, mai ales în acest domeniu, că uh, subiectul uh, este foarte important și uh, mai ales în contextul fenomenului migrației uh, trebuie să încercăm să rezolvăm problemele regiunilor pentru că poate fi un punct de abordare foarte important și voi face acest lucru în raportul meu. În ce privește conturarea viitoarelor strategii, bună, pe 28 septembrie vom adopta avizul Comisia Regii se pronunță instanță în noiembrie și cred că termenul limită pentru uh, depunerea amendamentelor ar trebui să fie 13 septembrie, orele 17. Uh, Bun, trecem acum la analiza unui raport de asemenea uh, deosebit de important în ce privește rolul regiunilor și orașelor în punerea în aplicare a acordului de la Paris care este numit și COP21, privind schimbările climatice, un raport uh, care a fost uh, decis de către coordonator și care a fost atribuit uh, colegei noastre Angela Valina. Îi dau cuvântul acum. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Consensul oamenilor de știință uh, se uh, referă la faptul că uh, suntem confruntați cu schimbări climatice care au consecințe grave asupra vieții oamenilor. Dar trebuie să spunem că, dincolo de concluziile oamenilor de știință, putem constata zilnic um, aceste schimbări climatice, nu doar în ce privește uraganul Harvey, dar uh, și uh, în alte situații uh, aceste fenomene sunt din ce în ce mai frecvente și noi nu avem o strategie durabilă pentru combaterea lor. Au existat inundații grave, plouă mai mult decât poate să absoarbă pământul apa din precipitații și există mm, zeci de mii de hectare uh, Uh, care uh, au, au de suferit. Datele privind încălzirea globală uh, sunt foarte îngrijorătoare. Urmările, consecințele pentru oameni, pentru mediu, pentru economie sunt de asemenea um, teribile. Catastrofe naturale, secetă sau inundații Pagubele um, în urma uh, ploilor uh, sunt din ce în ce mai mari și cred că uh, situația se va agrava tot mai mult în anii următori oamenii, dar și flora și fauna vor avea de suferit și nu va exista uh, timpul necesar de adaptare ceea ce va duce la pierderea uh, de vieți omenești uh, sau la crearea de noi uh, crize um, produse de um, migranți. Există deja efecte negative care afectează 60% din populația globală în clipa de față. Deci, Uh, există uh, și un consum uh, de energie mult mai mare. Sigur că efectele schimbărilor climatice pot fi foarte diferite în diversele regiuni globale, dar și schimbările climatice duc până la urmă la afectarea unor pături sociale, ceea ce poate să ducă până la urmă la diferențe socioeconomice tot mai mari. Vor exista zone în care populația va avea o sănătate precară, condiții de viață precare. COP21 se referă și la Convenția Națiunilor Unite privind schimbările climatice și uh, Există um, o decizie luată la Paris privind uh, protecția mediului înconjurător pentru reducerea gazelor cu efect de seră și uh, uh, alte elemente care pot să contribuie la urgentarea schimbărilor climatice care ar trebui să fie contracarate. Deci trebuie să uh, ne uh, gândim uh, la uh, o reducere a acestui impact negativ asupra climei cu 2% și ca atare va trebui să uh, plafonăm până la urmă uh, cantitatea uh, gazelor cu efect de seră să găsim soluții tehnice pentru această reducere, trebuie să avem o mai bună capacitate de adaptare. Deci, va trebui să ă, Existe din acest punct de vedere și o adaptare în țările cu o mai slabă dezvoltare economică. Din păcate, Statele Unite au decis să se retragă din acest acord, uh, deși 15% uh, din emisiile de gaze cu efect de ser provin din Statele Unite. Um, imediat după China, care uh, are un procentaj de 30% de emisiile de gaze cu efect de ser. Deci, trebuie să ne gândim că um, prin asemenea atitudini se contribuie la naufragiul umanității. Uh, în anul 2015, la nivelul Națiunilor Unite, parlamentele au căzut de acord să ne asumăm uh, toate obiectivele care erau prevăzute uh, pentru a reduce schimbările climatice și trebuie luate măsuri din acest punct de vedere în mod direct de către orașe. Punctul 13 prevede asemenea măsuri. De asemenea, trebuie garantat accesul la resurse energetice noi, care să fie regenerabile, să fie noi și aglomerările urbane trebuie să aibă o contribuție esențială în această reorientare spre resurse energetice durabile. Uniunea Europeană contribuie cu 9% la nivelul de emisii pe plan global și în clipa de față ar trebui să respectăm și la nivelul orașelor din Uniunea Europeană strict prevederile COP21 pentru ca ă, orașele noastre și regiunile noastre să aibă o contribuție clară la atingerea obiectivelor stabilite pentru ă, a avea o politică inteligentă din acest punct de vedere pentru adoptarea modelelor care s-au dovedit a avea un ă, succes clar în ce privește îmbunătățirea calității vieții într-o manieră durabilă, cu respect față de mediul înconjurător, Statele Unite poate că vor persista în poziția lor actuală, dar cetățenii europeni ar putea și ei înșiși să facă mai mult pentru a contribui la soluțiile pe care restul globului și le propune. Deci, în ce privește anul 2020, ne propunem să reducem cu 1% emisiile de gaze cu efect de seră. 20% din consumul nostru energetic ar trebui să se bazeze pe resurse energetice regenerabile. Iar pentru anul 2030 obiectivele prevăd reducerea gazelor cu efect de seră cu 40%, deci 27% um, din consumul de energie ar trebui să se bazeze pe uh, resurse regenerabile. Iar până în anul 2050 ne propunem o reducere a emisiilor între 80 și 95%. Acestea sunt obiectivele pe care Uniunea Europeană și le propune strategia pentru combaterea schimbărilor climatice la nivelul Uniunii Europene prevede opt acțiuni, dar nu vreau să le menționez aici pentru a nu avea o intervenție prea lungă. Uniunea Europeană în 2008 a lansat un uh, pact uh, de cooperare. Organele administrative uh, locale, regionale ar trebui să colaboreze pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene sau chiar pentru a le depăși în ce privește consumul energetic. În anul 2014 a existat o completare prin inițiativa primarii colaborează și uh, aceste inițiative uh, au fost incluse în acordul primarilor de a respecta obiectivele climatice și energetice, inclusiv uh, Uh, atingerea uh, obiectivelor de reducere cu 30 până la 40% a emisiilor uh, cu efect de seră ar trebui să fie atinse până anul 2030 pentru protecția florei și faunei și ar trebui de asemenea să existe surse energetice um, pe care toți să le poată accesa și să-și poată permite din punct de vedere financiar să le utilizeze. Sigur că uh, și primari care uh, nu fac parte din orașele din interiorul Uniunii Europene s-ar putea asocia acestui pact al primarilor pentru protejarea mediului înconjurător. Până acum, peste 7500 de orașe participă la acest acord. Este vorba de peste 32 de milioane de persoane care în felul acesta sunt cuprinse. Iar miniștrii pentru dezvoltare urbană uh, au susținut acest pact care s-a încheiat la Amsterdam și um, se încearcă aici și o guvernanță multinivel uh, în cadrul Uniunii Europene. Din păcate, uh, trebuie să se asocieze toți actorii din zona administrativă Uh, pentru aceste eforturi este nevoie de o mai bună reglementare, o mai bună finanțare, un uh, mai bun schimb de informații în acest domeniu. Pentru că uh, până la urmă, prin crearea de parteneriate se poate progresa. Există subiecte diferite în care aceste parteneriate pot să aibă loc pentru combaterea schimbărilor climatice și inclusiv implicarea uh, cetățenilor, dar și migranților pentru o îmbunătățire a calității vieții trebuie să se implice. Este nevorba aici și de sectorul uh, educațional, dar și de sectorul energetic, de mobilitatea în orașe, uh, de orașe inteligente, sunt afective de demersuri inovative în toate domeniile există uh, site-uri pe internet în care aceste proiecte urbane pot fi accesate și urmate. Trebuie să subliniem că Uniunea Europeană își dorește o combatere hotărâtă a schimbărilor climatice și dorește să dezvolte strategii de adaptare pentru a găsi soluțiile necesare pentru îmbunătățirea calității vieții a cetățenilor într-o manieră durabilă, pentru a garanta și că evoluțiile tehnologice ale viitorului nu vor avea un impact negativ asupra planetei planetei, ci din potrivă vor îmbunătăți calitatea mediului zonele urbane uh, au o mare responsabilitate pentru că ele contribuie esențial la încălzirea globală, deci trebuie să găsească și soluții de îmbunătățire a situației actuale, pentru că uh, până la urmă emisiile de efect de gaz, uh, de gaze cu efect de seră, în primul rând din zonele urbane provin. Trebuie să existe o mai bună planificare urbană, îmbunătățirea calității aerului, relațiile dintre uh, sat și oraș trebuie să fie îmbunătățite pentru că și ele au o influență asupra situației din orașe și regiuni pentru o mai bună punere în aplicare a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice. Multe domenii sunt implicate atât în ce privește economia de stat, cât și cea privată, trebuie găsite din acest punct de vedere soluții integrate, coordonate între toate sectoarele, atât pe plan vertical cât și pe plan orizontal. Toate aceste aspecte sunt importante. Am uh, spus în repetate rânduri că într-un prim schimb de vederi uh, Orice contribuție va fi binevenită. Solicit cooperarea dumneavoastră pentru că schimbările climatice nu uh, depind de uh, poziții politice, de ideologii, uh, trebuie să existe un cadru rezonabil de combatere a schimbărilor climatice. Uh, este nevoie de măsuri care trebuie să fie luate în orașele noastre, în cadru, inclusiv în rândul politicii de coeziune și pentru a defini un cadru de măsuri este nevoie de stabilirea unor obiective regionale și naționale, ca de pildă reducerea uh, emisiilor de gaze cu efect de seră pe plan regional, recurge la, la utilizarea de resurse regenerabile energetice. Trebuie însă să ne gândim și la subvențiile care sunt puse la dispoziție pentru a renunța la utilizarea surselor uh, fosile de energie și să ne gândim evident și la efectele sociale ale tuturor acestor transformări. Este nevoie de schimbări tehnologice pe plan uh, uh industriei și economiei. Uh, trebuie ca toate uh, politicile să, fie, să se îmbine într-o manieră coerentă pentru atingerea acestor obiective. reacțiile uh, politice trebuie să uh, fie adaptate. Trebuie să ne gândim la motivele care duc la schimbările climatice. Și uh, Poate că și prin reducerea uh, utilizării de surse energetice, se, deci prin economii, se poate ajunge la o îmbunătățire. Un alt domeniu se referă la faptul că efectele negative trebuie să fie avute în vedere din start, să știm care poate fi impactul lor și să încercăm să-l contracarăm prin strategiile pe care le dezvoltăm atât în transport cât și în consumul din gospodării. Deci, este important ca, din acest punct de vedere, politicile de dezvoltare urbană să fie adaptate, planificarea să fie adecvată pentru dezvoltarea economică și totul trebuie să fie bine monitorizat, bine controlat. Este nevoie din acest punct de vedere de o schimbare și trebuie să avem o perspectivă pe termen lung, mijloacele de producție, comportamentul în domeniul consumului trebuie să se schimbe. Uh, trebuie ca mentalitatea noastră privind modul de viață să se schimbe. Trebuie să dispunem de uh, informațiile necesare și să le transmitem corespunzător cetățenilor. Regiunile, din acest punct de vedere, trebuie să dobândească competențe pentru a putea să ia măsuri uh, adecvate. Trebuie ca aceste măsuri să combată efectele schimbărilor climatice. E nevoie de cooperare între regiuni pentru a face față provocărilor. E nevoie de cooperare dinamică între regiuni pentru a implementa politica de coeziune și alte politici ale Uniunii. E nevoie de integrarea obiectivelor de climă în bugetul multianual și trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană investește uh, în mod semnificativ și încerc să uh, închei într-un minut, așa cum mi s-a acordat. Deci, important e să atingem obiectivele Uniunii, care trebuie să fie mai ambițioase decât cele prevăzute de COP21. În politica noastră de coeziune ar trebui să facem o diferență între uh, abordările privind reducerea efectelor și cele privind adaptarea. Și voi încheia aici, ca să nu vă rețin prea mult, dar vă mai dau un exemplu, un exemplu de proastă planificare și lipsă de coordonare. Totul plecând de la o idee foarte bună, bineînțeles. Raportul se va referi la foarte multe lucruri, așa că încerc să simplific pe cât posibil și să reliefez aspecte importante pentru a completa ce spuneam. Cum ziceam, o să vă dau un exemplu de președintele, vă rog, să țineți seama de constrângerile legate de regimul de interpretare uh, și să respectați timpul alocat. Cred că am înțeles foarte bine care este spiritul raportului dumneavoastră din această prezentare foarte detaliată. Proiectul îl veți prezenta în noiembrie în comisia noastră. Vă mulțumim foarte mult și acum o să dau cuvântul diferiților coordonatori pentru PPE grupul popularilor europeni. Doamna Maria Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva gânduri uh, preliminare, câteva păreri preliminare. Nu uh, e un raport care să abordeze absolut tot ce ține de schimbările climatice. Mă voi, reflecta la, mă voi referi la rolul orașelor și regiunilor. Cum știți, COP21 cere Uh, intensificarea eforturilor uh, la nivel local și regional. Așa că o să mă concentrez pe politica de coeziune, deoarece aceasta joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice, mai ales pe trei obiective tematice care Uh, au legătură directă sau indirectă cu schimbările climatice. În primul rând, obiectivul tematic 4, susținerea tranziției către o economie cu emisii reduse în toate sectoarele, apoi obiectivul tematic 5, promovarea măsurilor de adaptare și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice și obiectivul 6, promovarea um, utilizării eficiente a resurselor și protejarea resurselor. Uh, vara trecută, comisia noastră a arătat că um, foarte multe miliarde de euro sunt alocate pentru măsuri. Dacă mă întrebați, nu e suficient, dar cred că în acest caz granturile joacă un rol foarte important și cred că trebuie să ne concentrăm pe ele. Prin urmare, vreau să discut despre rolul uh, altor instrumente financiare suplimentare pentru a finanța proiecte de combatere a schimbărilor climatice și, bineînțeles, repet că noi la PPE suntem uh, complet împotriva obiectivelor obligatorii în ceea ce privește um, schimbările climatice pentru statele membre, dar mai ales pentru nivelul local și regional. Și aștept uh, raportul COTER ca să evităm suprapunerile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru SND lui Joseph Moscu. Schimbările climatice reprezintă un subiect complicat, cu consecințe asupra tuturor uh, domeniilor existenței noastre pe această planetă. Există un impact asupra sărăciei, dezvoltării economice, creșterii populației, dezvoltării durabile și gestionării resurselor. Avem, prin urmare, nevoie de soluții și cooperare în toate domeniile, între toate disciplinele cercetării și dezvoltării. Prin urmare, este esențial să avem o inițiativă de atenuare și adaptare la schimbările climatice ca să putem garanta dezvoltarea durabilă. Cred că cooperarea multidisciplinară între științele naturale și sociale, cultura comunicării pot avea o poziție unică, un rol unic în reacția la schimbările climatice la nivel global. Cred de asemenea că educația e foarte importantă în adaptarea la schimbările climatice. Dacă ajutăm pe tineri și pe copii să înțeleagă și să atenueze impactul încălzirii planetei, să schimbe atitudine și comportamentul, le vom înlesni um, reacția la uh, schimbările climatice. Mulțumită programelor de educație, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă pot contribui la atingerea obiectivului de a transforma educația în sensul uh, în ceea ce privește schimbările climatice într-o componentă mai vizibilă a reacției internaționale la acest fenomen. Programele, de asemenea, vor ajuta persoanele să înțeleagă consecințele încălzirii planetei, uh, la care sensibilizând mai ales tinerii la problematica schimbărilor climatice. De asemenea, trebuie să ajutăm statele membre să asigure educație în acest domeniu de calitate, încurajând abordările pedagogice inovatoare, integrând în educație uh, sensibilizarea la schimbările climatice, precum și consolidarea programelor de educație informală, mulțumită media și altor rețele și parteneriate. Trebuie să vă spun, domnule președinte, că Colega Dăncilă a transmis această intervenție pe care am citit-o în numele domniei sale. Mulțumesc pentru grupul ALDE. Va avea un purtător de cuvânt, raportorul în umbră nefiind aici. Mulțumesc în numele domnului Tacula. Vreau să spun că în ultimele zile și săptămâni uh, ne-am confruntat cu reni, uh, cu ploi musonice foarte puternice. Ieri am văzut uraganul foarte puternic în zona Caraibelor, dar și uh, a continentului american. Între timp, lipsa de ploi din Africa înseamnă foamete pentru milioane de oameni și îi gonește din locurile lor uh, strămoșești. Infla... Impactul uh, climei asupra oamenilor este extrem vedem consecințe la nivel global și de aceea nu trebuie să existe nicio îndoială că măsurile eficace sunt necesare imediat pentru a preveni astfel de consecințe. Bineînțeles, acordul de la Paris e primul acord cuprinzător la nivel global și foarte ambițios și fără a intra în detalii putem fi convinși că are toate precondițiile pentru a duce la efectul dorit, dacă într-adevăr va fi pus în practică pretențiile președintelui Trump, pe baza cărora s-a retras, a retras Statele Unite din acord, nu au nicio bază în realitate. Pe lângă probele științifice ce susțin acordul, ar trebui probabil să ne gândim și la alte argumente pentru toate țările și, la, și pentru toate persoanele, astfel încât să reducem uh, cât mai mult uh, emisia de gaze cu efect de seră. De asemenea, credem că uh, Logica de susținere a acordului de la Paris e una simplă. Este benefic pentru toate nivelurile local, regional, dar și la nivel global. Prin urmare, trebuie să insistăm în continuare să prezentăm dovezi obiective și argumente pentru combaterea schimbărilor climatice și a încălzirii globale, dar de asemenea trebuie să încurajăm toți cetățenii din toate orașele și regiunile să contribuie la un mediu mai sigur, fiecare în regiunea orașului de asemenea, am îndemnat să se ia măsuri mai bine, de mai bună pregătire pentru furtuni, inundații și secete. E clar că acestea se vor manifesta tot mai frecvent. Încălzirea globală este reală, chiar dacă, Parisul, chiar dacă acordul de la Paris va fi pus în practică, ea va continua și trebuie să înțelegem care sunt provocările cu care vine și să ne ajustăm eforturile de reacție în consecință. Și pe notă personală aș spune că eforturile pe care le putem face și care ar trebui să se reflecte în raport țin și de uh, agenda urbană și de planul de măsuri uh, de inovare urbană, pentru că măsurile de tranziție sunt un exemplu de finanțare inova- a inovației și a tranziției către, la, către alte tehnologii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru vers, Monisop. Mulțumesc, domnule președinte. Două treimi dintre cetățenii europeni trăiesc în orașe. Patru cincimi din energiile se consumă în orașe și cea mai mare parte a poluării e produsă de orașe. De aceea, cu orașele trebuie început. Este clar că nivelul politic va hotărâ ce politici aplicăm și dacă vom avea un viitor sigur. Acordul de la Paris menționează pentru prima oară sarcini ce revin orașelor. Uniunea Europeană și statele membre s-au angajat să reducă cu 20% pe termen lung să crească cu 20% finanțarea pentru măsurile de combatere a acestor efecte ale schimbărilor climatice. Un sfert din uh, mijloacele din fondul de coeziune vor fi dedicate unor astfel de scopuri și deci se pune întrebarea dacă aceste mijloace vor fi folosite în practică în mod foarte țintit. Obiectivele trebuie definite foarte precis și trebuie luate măsuri administrative astfel încât aceste mijloace să nu fie contabilizate de două sau de trei ori. Mijloacele din fondul de coziune și alte fonduri trebuie să meargă mână în mână sau să însoțească sarcinile statelor membre care uh, vor presupune, vor face ca statele membre să atingă obiectivele pentru 2030, ceea ce înseamnă că și nivelul local va trebui să aibă un cuvânt de spus despre cum se folosesc uh, pe plan local acele mijloace financiare, astfel încât să avem și poate că și o gândire mai centrată pe eficiență, de, poate darea de exemplu a comunelor cel mai, cele mai eficiente ar putea să încurajeze valorificarea la maximum a potențialului regiunilor. Regiunile n-ar trebui să urmeze numai directivele date la nivel național, ci ar trebui să existe o responsabilizare și la nivel local. Și asta nu doar în domeniul transporturilor sau al energiei. Schimbul de bune experiențe, colaborarea cu alte regiuni, utilizarea în comun a programelor de finanțare ar putea fi instrumente folosite. Am putea continua uh, revoluția în materie energetică. N-ar trebui să ținem seama doar de energiile regenerabile, ci și ar trebui să descentralizăm sursele de energie. Fiecare consumator de energie ar trebui să poată deveni și producător de energie uh, și să aibă acces la diferite rețele de distribuție a energiei. Energiile ecologice ar trebui să aibă întâietate. În domeniul industrial ar trebui să avem posibilitatea să trecem și noi la tranziția către uh, tranziția verde. Uh, la fel de important e să implicăm și mediul uh, și lumea științifică. Progresele tehnologice trebuie să fie asigurate și în încheiere m-aș referi la anumite elemente externe. Chiar dacă acest raport se referă numai la municipalități, să nu uităm că ele nu există într-un vid. Trebuie să trecem de la o economie bazată pe resurse fosile la resurse de alt tip, mai noi, și acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se solicită sprijin european. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorul din umbră e absent. Așa că o să dăm cuvântul de Geregio, domnului Sander, sau Sanders. Este de față? A, nu. Este vorba de Roza, de fapt. Rosa D'Amato. Ok. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte tema uh, COP21 și politica de coeziune sunt ambele de mare interes pentru mine și pentru 5 stele. Proiectul de aviz al colegii noastre Valina se referă la mai multe considerații importante pentru COP21 și voi face și eu câteva propuneri. Ca toată uh, delegația noastră, noi considerăm că nu putem să fim satisfăcuți complet de uh, acordul care a fost încheiat la Paris. Suntem conștienți de faptul că posibilitatea de schimbare um, a mediului are un impact asupra economiei reale și că nu poate să se schimbe de azi pe mâine, însă totuși nu înseamnă că trebuie să lipsească voința de schimbare, de alegeri foarte drastice și câteodată radicale pe care trebuie să le facem. Ceea ce s-a încercat este o uh, strategie de reducere a daunelor. După cum știm, obiectivul global a fost identificat rămânând mult sub uh, impactul creșterii temperaturii de 2 grade pe an, deci, de fapt, s-a calculat 1,5. Așa că fiecare stat uh, membru trebuie să facă îmbunătățiri față de acest acord și trebuie să implementeze tot ceea ce a stabilit pentru ca să atingă obiectivul. Pentru că altfel, dacă continuăm așa, vom fi la mai mult de 2,7 grade Celsius. Dacă e să ne uităm la raportul oficiului pentru reducerea riscurilor din partea ONU, acesta a prezentat în marginea conferinței de la Paris unele date foarte concrete care ne spun că e esențial să acționăm eficient și imediat, pentru că altfel nu numai că nu vom atinge obiectivul, ci vom depăși 2,7 grade. După conferința asupra uh, climei și COP21, foarte mare, foarte multe uh, evenimente au fost analizate, dar și de atunci au avut loc multe secete, inundații și alte evenimente naturale care sunt explicabile printr-o uh, dăunare a climei. Foarte multe persoane au murit din cauza acestor catastrofe și, catastrofe și peste 4,1 milioane de persoane au rămas fără casă. În 2017, cifrele acestea sunt foarte îngrijorătoare de asemenea ceea ce ne pune să ne gândim ce putem să facem în politica de coeziune pentru ca să contribuim la combaterea efectelor. În primul rând, Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze pentru a avea o politică de reală decarbonizare și să să stimuleze investițiile masive în energii regenerabile. Suntem conștienți că șefii de stat, când se întâlnesc, uh, întotdeauna uh, sunt complet irresponsabili și nu vor, uh, unii dintre ei, de exemplu, chiar să semneze acordul COP21. Dar ce putem să facem noi, Europa? Noi nu putem să finanțăm în continuare cu EFSI fonduri, uh, resursele mm, fosile, nu putem să zicem nimic, chiar dacă mările noastre, de exemplu cum e Marea Ionică, Marea Adriatică, este poluată în continuare sau Beiul care finanțează alte proiecte care sunt poluante, iar Comisia Europeană care nu face nimic împotriva industriilor absolut obsolete și cum e cea al um, oțelului, de exemplu, de la uh, Taranto, uh, ce putem să facem este să acționăm, să acționăm uh, concret în toate aceste domenii. Trebuie să vină schimbarea chiar de la noi, în politica de coeziune. De ce să nu ne gândim, de exemplu, la reducerea totală a uh, emisiilor ca obiectiv uh, evaluând performanța fiecărui program operațional. De ce să nu ne gândim, de exemplu, la o strategie de investiții care să fie cu adevărat coerentă cu ceea ce s-a numit traiectoria de decarbonizare pe termen lung, care este prevăzută în acordul de la Paris. Atenție însă că decarboniza decarbonizarea nu înseamnă să eliminăm complet dioxidul de carbon, ci înseamnă să eliminăm toate sursele fosile, incluzând aici gazul. Orașele și zonele rurale trebuie să fie împreună promovatoare ale unei strategii virtuoase care nu poate să dea la o parte investițiile uh, masive în um, economia verde. Proiectele de infrastructură, de asemenea, trebuie să țină cont de decarbonizare și de abandonarea resurselor fosile. Deci, dacă ne punem pe aceste poziții, nu putem să le abandonăm după aceea în negocierile pentru 2020, mm, pentru că altfel o să periclităm tot ceea ce am făcut. Mulțumesc! Merci, j'aurais vraiment été... Euh, Mulțumesc, uh, ar fi fost uh, greșit din partea mea să nu vă las să vorbiți. Euh, Clima. Mulțumesc DG Clima și DG Regio pentru prezență în sală și vă da, voi da cuvântul domnului Sander de la DG Regio. Sau poate colegii de la DG Clima, vă înțelegeți între dumneavoastră. Într-adevăr, o altă direcție generală și altă persoană, dar uh, reprezentăm până la urmă aceeași instituție, Comisia. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc mult și doamnei Valela, raportoarea, pentru prezentarea făcută și pentru proiectul de rezoluție. Acum o să vorbesc în continuare în engleză. Cred că vă puteți bizui, lumea se poate bizui pe un rol de lider clar asumat de Uniunea Europeană. Ceea ce vom face în lunile care urmează este să ne consolidăm parteneriatele și să creăm alianțe noi. Uniunea Europeană săptămâna viitoare va fi reprezentată la Montreal împreună cu China, Canada și alte țări, tocmai pentru a, a consolida poziția privind schimbările climatice. Așa cum s-a spus deja, atât adaptarea cât și reducerea efectelor schimbărilor climatice trebuie mm, să se facă la toate nivelurile și acordul de la Paris a recunoscut rolul autorităților locale și al orașelor în intensificarea eforturilor de combatere a de reducere a emisiilor, de, intensific, de creșterea rezilienței și de a promova o mai mare cooperare. Întotdeauna moneda are două fețe și, într-adevăr, orașele, trebuie spus, se confruntă cu multe provocări. S-a vorbit de valurile de căldură, secetă sau inundații, dar există și oportunități pentru orașe. Unele exemple din țări unde deja e normal uh, să iei măsuri de adaptare sau reducere a consecințelor. Noi în comisie susținem foarte mult orașele prin uh, pactul primarilor, deja menționat și de doamna raportor, și cu mândrie pot să vă spun că există acum 7500 de orașe care s-au alăturat acestui pact și 900 de orașe deja au strategii de adaptare. La nivel național avem acum 24 de state membre care deja au strategii naționale de adaptare. Așadar, avem rezultate foarte bune. Dacă vă interesează rezultate legate de um, pactul primarilor, ele se găsesc pe internet, dar colegii mei pot și ei să vă ajute. În ceea ce privește măsurile luate prin pactul primarilor, ei bine, se lucrează pe bază de angajamente, care sunt un fel de contribuții stabilite la nivel local, pentru că fiecare oraș vrea să, poate să stabilească efortul la care se angajează. Și doamna Valina spunea, vorbea de angajamentele pentru 2030, dar pentru 2020 deja avem uh, rezultate bune. Uh, pactul uh, primarilor uh, a însemnat un angajament de 27%, deja suntem la 23%, deci probabil se va depăși obiectivul european. De asemenea, s-a menționat că acest această combinație între pactul uh, european și pactul primarilor reprezintă acum o mare adunare a autorităților locale, pactul global al primarilor, care e de fapt poarta de intrare către un, o convenție cadru a ONU privind schimbările climatice și fără sprijinul uh, și sprijinul primarilor va fi foarte important și la COP23 la Bonn și vom încerca să facem ca acest for să crească și mai mult. În 2018, UNFCC va înlesni dialogul dintre actorii nestatali și autoritățile regionale pentru a vedea cum reușește procesul acesta colectiv să respecte obiectivul legat de temperatură. De asemenea, se va pune accentul în cele șase rapoarte de evaluare pe orașe. Un raport separat privind orașele va fi probabil redactat ca al șaptelea raport de evaluare, dar încă nu avem un calendar. Și știți că um, e vorba de inventarul global care se va face pentru 2020. Important pe termen scurt e ca uh, măsurile la nivel local să susțină eforturile la nivel național de adaptare și reducerea consecințelor și că fiecare stat își definește singur contribuția și dacă sunteți dintr-un oraș care încă nu s-a alăturat pactului primarilor, vă invit să faceți, să ajutați la o mișcare în acest sens, pentru că e foarte important pentru COP21. Să vorbiți și de uh, Domnul președinte întrerupe uh, și spune, îmi cer scuze, dar suntem deja în mare întârziere, așa că vă rog uh, cât se poate de repede să încheiați intervenția. Voiam doar să spun despre fondurile europene că deja am contribuit foarte mult cu sprijin pentru orașe, uh, le ajutăm cu organizarea investițiilor și în încheiere, în condițiile dificile la nivel politic, orașele, regiunile și actorii nestatali uh, vor avea un rol important de jucat. Inclusiv pentru a ridica nivelul de ambiție al statelor lor. Provocarea care ne așteaptă e fără îndoială mare, dar putem să ne ridicăm la înălțimea ei și să arătăm că am avut dreptate. Vă mulțumesc, bine, domnul președinte. Prin urmare, suntem aici la un prim schimb de opinii. Din nou vom avea o prezentare din partea colegei noastre a proiectului de raport în luna noiembrie. Discuția a fost foarte bogată, foarte informativă. Mulțumesc colegei Velina, Valina pentru prezentarea foarte amănunțită care ne-a creat o imagine Uh, foarte clară și ne-a arătat că nu o să atingem obiectivele COP21 dacă nu aplicăm, uh, dacă nu se implică foarte puternic orașele și că trebuie să ne orientăm încă și mai mult în toate reglementările noastre către aceste obiective. Mulțumesc foarte mult! Închei aici reuniunea și rog pe cei care participă la reuniunea coordonatorilor să rămână în sală, iar celelalte persoane sunt rugate să părăsească sala. Și vă atrag atenția asupra celor două audieri din această după-amiază, prima cu Curtea de Conturi Europeană și a doua cu directorul general DG Regio, domnul Lemaitre. Sunt convins că noi aici, toți colegii noștri, vom avea întrebări importante de adresat. Deci vă mulțumesc pentru participare după amiază, mulțumesc tuturor, mulțumesc și comisiei pentru răspunsuri.